Meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich darf Sie an diesem Dienstagmorgen. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Vă urez bună dimineața tuturor. Îi salut pe vicepreședinta Comisiei Europene, doamna Viviane Reding, comisar pentru justiție, care astăzi va participa la audierea noastră privind recursul colectiv în Europa. Dânsa va uh, foarte o introducere. Știți foarte bine că aveți în fața dumneavoastră un document al Comisiei Europene uh, față de care vom lua poziție noi, uh, Parlamentul European. Este vorba despre un document orizontal care tratează uh, acest subiect al recursului colectiv în toate domeniile din Europa. Pentru acest domeniu, comisarul competent la Comisia Europeană este doamna Viviane Reding, motiv pentru care ea se află alături de noi. Câteva observații tehnice înainte de a-i da cuvântul doamnei Reding. La început uh, am luat uh, înainte uh, legătura și cu Organizația Federală a Protecției Consumatorilor și uh, am fost criticați că la această audiere uh, protecția consumatorilor nu este prezentă în număr suficient de mare. Atunci când am planificat această audiere, am fost de părere că protecția consumatorilor um, ar trebui să fie tratată la IMCO și că nu dorim să ne concentrăm uh, în prezent asupra chestiunilor de drept procesual. Însă, într-adevăr, uh, noi dorim să avem reprezentanți ai organizațiilor de protecție a consumatorilor alături de noi uh, astfel încât la sesiunea de întrebări și răspunsuri avem și o reprezentantă a protecției consumatorilor care va avea posibilitatea de a lua poziție. Dacă nu există obiecții uh, pe fond, vom proceda astfel. Există? Nu? Atunci vom proceda astfel și la sesiunea de întrebări și răspunsuri vom avea și o declarație a unei reprezentante a protecției consumatorilor. După aceste observații tehnice, voi da cuvântul doamnei Viviane Reding pentru a face o introducere la audierea noastră. Vă mulțumesc! Mr. Lene, ladies and... Stimate domnule Lene, doamnelor și domnilor, este o ocazie foarte importantă de a face schimb de opinii în legătură cu ce poate Europa să facă și ce ar trebui Europa să facă. Opiniile Parlamentului European sunt de cea mai mare importanță, desigur, și le vom uh, lua în considerație și de asemenea salut intenția Parlamentului European de a veni cu un raport din proprie inițiativă pe acest dosar. Acum, în calitate de comisar pentru justiție, uh, știu importanța asigurării accesului la justiție. Consumatorii și companiile ar trebui să aibă acces la modalități adecvate de obținere a compensației dacă drepturile lor au fost încălcate prin practici de afaceri uh, ilegale. Însă, în calitatea mea de comisar, sunt de asemenea conștient de, conștientă de sensibilitatea acestui subiect și uh, opiniile foarte, de opiniile foarte divergente pe care părțile angajate le-au exprimat în legătură cu modul în care Uniunea Europeană ar trebui să se ocupe de aceste probleme. Nu o să fiți surprinși dacă vă spun că statele membre au abordări divergente față de acest subiect. Unele state membre nu au niciun fel de mecanism, altele au introdus numai recent uh, mecanisme de uh, despăgubiri colective, măsuri reparatorii colective și alte state se gândesc să facă acest lucru în viitor. Comisia trebuie să ia în considerare aceste evoluții, trebuie să evalueze dacă o inițiativă la nivel european ar avea sens în aceste circunstanțe, în aceste condiții și dacă ar aduce o valoare adăugată pentru cetățenii europeni și pentru economia europeană. Acum am ajuns, în acest moment am ajuns la un uh, punct crucial, pentru că consultarea publică pe care am lansat-o s-a încheiat pe 30 aprilie, și echipele noastre examinează contribuțiile. Am primit 300 de contribuții de la actori instituționali și 20.000 de contribuții de la cetățeni. Măsurile reparatorii colective sunt un subiect complex, dacă Asta arată și din numărul mare de contribuții și cer o viziune coerentă. O abordare coerentă a fost motivul principal pentru a face această consultare publică, pentru că avem nevoie de la început să fie foarte clar ce înțelegem prin uh, măsuri colective. Trebuie să luăm în considerare faptul că este un concept uh, larg care cuprinde atât uh, măsurile compensatorii cât și măsurile punitive. De asemenea, trebuie să luăm în considerare rolul crucial jucat de uh, organele de uh, aplicare a legii și, în fine, trebuie să vedem cum activitatea Comisiei de a încuraja rezolvarea disputelor în afara tribunalelor se potrivește cu întreaga chestiune. Și de aceea încercăm să identificăm principii juridice comune, astfel încât orice posibilă inițiativă europeană pe acest domeniu ar trebui să respecte uh, principiile să fie uh, o directivă orizontală sau una specifică trebuie să examinăm cum se vor potrivi aceste principii cu sistemul juridic european și cu sistemele juridice ale, cu ordinea de drept a statelor membre. S-au făcut multe sugestii valoroase în timpul consultării publice. Acestea sunt acum analizate și pot să vă spun că vor fi analizate uh, cu o atitudine cât se poate de deschisă. Noi, asta înseamnă eu și colegii mei, vicepreședintele Almunia și domnul comisar Dali, am uh, făcut uh, această analiză și planificăm ca până la sfârșitul anului să emitem o comunicare privind o abordare coerentă față de problema măsurilor reparatorii colective, care va stabili abordarea Comisiei în acest domeniu. Comunicarea va ține seama de contribuțiile uh, consultării publice, cu siguranță, și de asemenea va ține seama de pozițiile Parlamentului European și practic unde vom ajunge. Cred că sunt o serie de opțiuni care ne stau în față. Prima opțiune ar fi să încheiem exercițiul odată cu această comunicare care ar trebui să fie făcută, pe baza argumentelor care favorizează uh, dacă argumentele care favorizează intervenția europeană mai profundă nu sunt suficient de puternice. A doua opțiune ar fi să ajungem la concluzia că ar fi o idee bună să determinăm evoluții la nivelul statelor membre, emițând niște uh, recomandări. Și a treia posibilitate ar fi o intervenție juridică fie printr-o inițiativă sectorială sau un, instrument, un alt instrument mai orizontal. În acest, la acest stadiu, domnule președinte, ar fi prematur să concluzionăm care dintre aceste opțiuni va fi aleasă, pentru că cei trei colegi încă nu au luat o decizie pe această chestiune uh, și nu s-au făcut propunerile către colegiu. Totuși, este evident că orice inițiativă luată în acest domeniu ar trebui să respecte tradițiile juridice ale statelor membre și orice inițiativă pe care o luăm ar trebui să evite abuzarea sistemului, așa cum s-a întâmplat în alte sisteme juridice, cum ar fi cel al Statelor Unite, de exemplu. Nu vrem să repetăm uh, ce s-a întâmplat acolo și de aceea, domnule președinte, colaboratorii mei Uh, examinează cu mare interes, vor examina cu mare interes contribuțiile pe care le veți aduce în timpul acestei audieri. Mulțumesc, doamnă vicepreședintă, pentru aceste cuvinte introductive. Cred că ați prezentat cât se poate de um, cuprinzător modul de abordare al Comisiei Europene a acestei chestiuni. Uh, trebuie să vă spun că noi salutăm acest tip de abordare al Comisiei Europene. În uh, ultimul mandat am fost raportor la ECON pentru uh, avizul Parlamentului privind Carta Albă și, din păcate, în contextul acestui uh, raport a trebuit să constatăm că Comisia era mai degrabă înclinată să ignore ideile noastre. Însă acum uh, a adus anumite idei și a introdus anumite idei ale noastre. Nu s-a mai ajuns la o abordare sectorială și ne bucurăm că s-a întâmplat așa. Acest lucru are de face și cu faptul că comisarii competenți din această comisie um, sunt cei care au exprimat atunci obiecții față de abordarea respectivă a Comisiei și care salutau propunerile Parlamentului. Pornind de la acest context, cred că este vorba despre o evoluție bună. Avizul respectiv prin Cartea Albă a fost uh, ultima hotărâre a Parlamentului European, este vorba despre ultimul mandat iar noul Parlament nu a emis încă un document fundamental privind recursul colectiv. Acesta este primul document de bază care va fi redactat pe această temă și apoi va fi adoptat aici la noi. Cred că nu este un secret dacă vă spun că doresc să ne legăm de ceea ce am făcut uh, la ultimul mandat de consultările respective, pentru că multe dintre aceste puncte au fost deja abordate. Este vorba și despre faptul că nu dorim o preluare a sistemului american. Cred că, din punct de vedere politic, acest lucru este de necontestat la nivel de Europa. Uh, sigur, anumite instrumente care sunt gândite și pentru sistemul nostru, uh, ele au efecte și uh, asemănătoare cu cele pe care le-au arătat și evoluțiile americane cum ar fi accesul la informații sau uh, dezvăluirile de informații, anumite întrebări care sunt foarte dificile. Ieri am discutat pe această temă cu domnul comisar Almunia. Am uh, vrut să arătăm că acestea sunt probleme care nu au fost rezolvate într-o totul și că trebuie să mai discutăm pe marginea acestor aspecte pentru a vedea care vor fi concluziile la care ajungem, să vedem pentru ce putem să ne să preluăm răspunderea și pentru ce nu. În al doilea rând, ați vorbit despre o prioritate a acestor a Uh, mecanisme uh, de rezolvare alternativă a litigiilor, ADR, se știe foarte bine că ele sunt eficiente și de asemenea că sunt mai puțin costisitoare, deci și din perspectiva Parlamentului de pe vremea respectivă, atunci când s-a discutat despre Cartea Albă, noi am subliniat importanța acestora. Și nu în ultimul rând, un lucru care a provenit de la uh, Parlamentele Naționale, chestiunea subsidiarității, pentru că într-adevăr există o problemă transfrontalieră în ceea ce privește aceste fenomene de masă, aceste procese produse colective și um, sigur că trebuie să mai cercetăm cum stau lucrurile, iar Parlamentul trebuie să organizeze mai multe audieri, nu numai comisia noastră, ci toate comisiile din Parlament pentru a analiza această chestiune. De asemenea, trebuie analizată și comunicarea pe care doriți să o organizați la sfârșitul anului pentru a ne stabili punctul nostru de vedere și poziția noastră. Și un alt element care a reprezentat un element de dezbatere în anul 2008-2009, modul de abordare. Dacă să fie vorba despre o abordare orizontală sau una sectorială, nu este un secret pentru uh, faptul că eu sunt pentru un mod de abordare orizontal, o fragmentare a drepturilor procesuale uh, de la nivel național se dorește a fi evitată și de multe ori am început cu această fragmentare și apoi, ulterior, nu am mai reușit să armonizăm uh, situația, să aducem punctele diferite la un numitor comun. De aceea eu uh, sunt împotriva unei asemenea abordări sectoriale. Cred că acesta este de asemenea un subiect pe care trebuie să-l mai discutăm intens aici. Cam atât uh, în ceea ce privește observațiile mele. Doamna Rapti ar dori să ia cuvântul, însă eu nu voi permite acest lucru pentru că doresc să uh, um, respectăm ordinea de zi, subliniez că ar fi bine să-i ascultăm acum pe experți și apoi la sesiunea de întrebări și răspunsuri fiecare își va putea exprima părerea. Îi mulțumesc doamnei Viviane Reding pentru prezența sa și vom continua cu prezentările experților. Bun, acum um, îi voi saluta pe uh, experții noștri, Gerard McDermott de la Bar of England și țara Galilor, apoi uh, Paula Meira Lorenzo, președinta autorității competente din Portugalia, care se ocupă de aplicarea acestor drepturi, doamna Anke Zessler, care este președinta Consiliului pentru Litigii la Siemens, iar apoi domnul Malcolm Carlyle de la Forumul European pentru Justiție, care va vorbi în principiu despre ADR, despre aceste mecanisme de rezolvare alternativă a litigilor în uh, disputele colective. Și apoi, uh, din partea organizațiilor consumatorilor, uh, o reprezentantă. Vom avea ulterior uh, timp și pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri, vom avea o discuție și după aceea încheiem audierea. Ajungem acum la domnul Gerard McDermott și îi dau acestuia cuvântul. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vreau să fac câteva comentarii în legătură cu perspectiva eh, Angliei și eh, pe acest subiect, ce am făcut deja acolo și ce am vrea să vedem întâmplându-se. O să mă concentrez pe eh, litigiile colective și pe finanțare. Mai întâi, trebuie să vă spun că în aceste zile Uh, lucrez ca avocat pentru oameni care au fost uh, accidentați foarte grav și fac foarte multe activități transfrontaliere, deci înțeleg foarte bine aspectul transfrontalier al chestiunii. Și de asemenea înțeleg dificultățile legate de finanțare. Și sunt aici pentru a reprezenta opiniile baroului, uh, Consiliului Baroului, dar veți auzi și opinii personale din când în când. Și dacă aș putea să intru în detalii în legătură cu câteva lucruri legate de situația din uh, Anglia. Deci avem uh, acea numitele group litigation orders, deci cazuri uh, colective în care există foarte mulți membri care au foarte multe persoane care au probleme similare care trebuie să fie judecate. Acțiunile reprezentative sunt cu un număr mai îngust de, mai mic de oameni. A fost un caz recent între Emerald și British Airways, dar a fost uh, respins, Curtea de Apel a respins uh, ideea. Uh, toate aceste cazuri trec prin procedura de contencios civil, de procedură civil și o să vorbesc câteva minute în legătură cu aceste uh, tipuri de procese și uh, de, cu finanțarea. Din experiența noastră, aceste uh, procese Uh, colective sunt destul de dificile și scumpe, pot fi utile, mai ales pentru consumatori sau pentru alți reclamanți care altfel n-ar avea niciun fel de putere împotriva unui uh, producător sau unei companii care a făcut ceva rău. Dar, din nou, compania este punctul central. Aceste uh, acțiuni colective sunt uh, trebuie să fie foarte bine administrate de un judecător care să aibă experiență în acest tip de litigii complexe pentru a se asigura că fac progrese și pentru a se asigura că tot ceea ce se face este proporțional din punct de vedere al costurilor. În Anglia și Marea Britanie uh, aceste cazuri au uh, efecte uh, foarte mari, deciziile sunt obligatorii și se referă la probleme generice, de exemplu Uh, în cazul accidentelor de muncă sau de altă natură. Și scopul acestor procese este să se ofere acces la justiție atunci când e vorba de un număr mare de oameni afectați, dar pierderile individuale sunt comparativ mici. Și cred că este o, o cale mai bună de a rezolva problemele decât să se facă uh, sute de procese identice. Trebuie să se ajungă la o rezolvare proporțională și recomandările sau orice altceva care uh, vine de la Comisie sau de la Parlament ar trebui să respecte acest principiu al eficienței și proporționalității. De asemenea, este foarte important să recunoaștem că trebuie să se realizeze un echilibru între reclamant și reclamat. Uh, și aici este un contrast față de modul în care rezolvăm, de exemplu, accidentele de circulație în Anglia și Uh, în uh, țara Galilor, când, să zicem, dacă ești foarte ușor accidentat, primești compensație, însă uh, cazuri individuale devin foarte scumpe, pentru că sunt foarte multe. Deci ca să obțină un, o despăgubire de 3.000 de lire, în, în tribunal se cheltuiesc 10.000 de lire. Deci e ineficient. Dar cu siguranță E o situație diferită de uh, cazurile în care o persoană este uh, rănită în mod foarte grav. Aici trebuie să se creeze niște mecanisme care să permită avocaților să financeze cazul. Deci asta nu înseamnă neapărat ca avocatul să aibă o contribuție financiară la caz, dar să primească o parte din despăgubirile care se obțin la final. Nu o să intru în, în toate domeniile acestor uh, acțiuni. Există un caz cu Royal Liverpool Children's Hospital, unde uh, spitalul a fost acuzat că a păstrat țesuturi și părți de organe de la copii uh, decedați sau născuți morți. Am Mai este un caz în legătură cu taxa notarială la vânzarea de locuințe, mai un caz cu Norton Aluminium, o fabrică de aluminiu. Însă acum cel mai interesant caz este Linkwise, cazul Linkwise, nu are nicio legătură cu consumatul. Pare să nu aibă nimic de, fa- de a face cu consumatorii, dar are, de fapt. E vorba de un caz în care un magazin de mobilă a vândut uh, mobilă care avea niște săculeți uh, puși în ea care să prevină mucegarurile. Ei spun că, fără să știe, deși se pare că n-a fost așa, Uh, aceste, aceste substanțe din săculeții aceea cauzau arsuri persoanelor care stăteau pe canapele. Și foarte mulți consumatori au fost afectați, nu într-un mod catastrofal sau permanent, însă în ce privește valoarea despăgubirilor s-a ajuns undeva pe la 10.000 de lire. Și uh, nimeni nu poate să facă un caz individual uh, pe această situație, ci mai degrabă uh, într-un mod colectiv. A fost mult mai fezabil uh, un caz colectiv. Câteva prevederi în legătură cu procesele, măsuri reparatorii colective există în domeniul de mediu, al accidentelor personale și serviciilor financiare și comerciale Uh, însă anul, anul trecut, după alegeri, partea aceasta din uh, lege care se referă la finanțe și comerț a fost eliminată. Dacă vă pot uh, da opinia mea cu, în legătură cu aceste chestiune, cred că le permite persoanelor să se grupeze pentru a face reclamații și a face acest lucru mai eficient și mai ieftin. De asemenea, oferă anumită uniformitate a tratamentului în ce privește pe inculpați și pe asiguratori, acestora le permite o rezolvare or, rațională și ordonată a reclamațiilor care, dacă ar deveni reclamații individuale, ar putea să scape de sub control și, în fine, oferă un mecanism de echilibrare între producători și vânzători pe de-o parte și consumatori pe de altă parte. Foarte pe scurt, acest proces al uh, canapelelor a existat așadar această substanță chimică toxică care producea arsuri și iritații. Uh, și despăgubirile au fost între 1250 și 10.000 de lire, deci chestiuni rezonabile. Nu e vorba cu siguranță, cum spuneam, de niște probleme catastrofale de sănătate, dar s-a creat un anumit disconfort și el trebuia rezolva. Există și probleme în sensul că aceste proceduri nu sunt foarte cunoscute de consumatori și uneori chiar nici de avocați, nu sunt foarte bine dezvoltate și sunt dificultăți din punct de vedere a finanțării. Și vreau să spun din punct de vedere personal ce cred eu despre finanțare. Baroul uh, și Baroul a dat un, un răspuns la această problemă în documentul de consultare. Se spune că dacă vrei să ai orice tip de proces de litigiu, în special dacă n-ai foarte mulți bani, atunci cineva trebuie să-ți financeze acest proces. În Anglia și în Marea Britanie avem un sistem uh, foarte bine dezvoltat de, de taxe, avem principiul care spune cel care pierde plătește, dar avem și un sistem de asigurări prin care asigurătorii uh, garantează acoperirea uh, oricăror costuri juridice dacă ei consideră că reclamantul va câștiga. Sigur, aceste chestiuni sunt uh, subiectul unei acțiuni de revizuire și acum avem un proiect de lege în uh, Parlamentul Britanic care se referă la ajutorul uh, juridic, la taxele juridice, costurile juridice. Și efectul acestei legi va fi că uh, se vor limita taxele care pot fi cerute și în cazul nostru poate fi o problemă foarte importantă pentru că într-un caz foarte dificil uh, avocații trebuie să investească mulți bani și mult timp personal pentru a câștiga și banii aceștia acum vor veni de la uh, uh reclamanți. Până acum uh, taxa de succes, succes va fi plătită de reclamant, dar va, ea va fi limitată, va fi o limită superioară. Și, pe de altă parte, trebuie înțeles că avocații își asumă un mare risc. Uh, se spunea uneori că în cazuri mici și foarte mici e dificil să vezi care ar fi riscul în cazul unei, știu, unei reclamații legate de un accident minor riscurile sunt mici, dar pot să vă uh, spun că în cazuri în care, pe care le-am avut și accidentări foarte serioase, atunci responsabilitatea era foarte mare și riscul era foarte mare. A trebuit să investesc săptămâni și luni din timpul meu pe aceste cazuri și cred că este foarte important să privim din perspectiva finanțării. În ce privește uh, aceste uh, onorarii de succes mă rog, până la urmă există zone în care nu, uh, nu se obține neapărat succesul și uh, acest concept este unul mai degrabă american. Știu că există o anumită uh, atenție să nu uh, urmăm modelul american. Abordarea baroului este că dacă există un element de risc, ar trebui să fie rezolvat printr-o abordare uh, Uh, de tip uh, uh, taxă condițională pentru a evita litigiile neserioase. Mi se pare, din perspectiva mea, că sunt probleme care vor trebui examinate când vorbim despre măsurile reparatorii colective. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și că m-ați ascultat. McDermott. Vă mulțumesc, domnule McDermott. Trecem acum mai departe la și ascultăm experiența portugheză. Doamna Paula Ameira Lorenzo, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație care mi-a dat ocazia de a vorbi în fața Comisiei Jurii. Acțiunile colective în Portugalia reprezintă o instituție cu vechime și provine din uh, secolul XVI. Iată de ce nu e de mirare că a, a fost consfințită în uh, secolul XIX, în 1824, în Carta Constituțională pentru apărarea drepturilor publice și, și uh, în ceea ce privește unele crime uh, săvârșite de judecători. Să facem o trecere în revistă până la ora actuală și aș dori să vă vorbesc despre dificultățile uh, pe care le-a adus această legislație. O să vă vorbesc despre lucrurile pro și contra și în final o să trag o concluzie cu privire la situația din Portugalia și uh, unele lucruri nesoluționale. Uh, la ora actuală, acesta este un drept fundamental, acțiunea colectivă, care poate fi exercitată de orice cetățean sau de asociații, care reprezintă interesele cum ar fi apărarea sănătății publice, a drepturilor consumatorilor, calitatea vieții, conservarea mediului înconjurător și a patrimoniului cultural. Are uh, un caracter uh, preventiv uh, incontestabil, dar în ceea ce privește acțiunea populară, dar nu neapărat la nivelul acțiunii colective, ci ca acțiune inhibitorie, în momentul în care se dorește o condamnare, fiindcă s-au încălcat anumite reguli, mai ales în ceea ce privește, regul, în ceea ce privește drepturile consumatorilor sau mediul înconjurător. Dar are și un caracter uh, compensator, uh, punitiv uh, sau compensator. Este vorba de sistemul american Punitive Damages. Iar în Constituția portugheză, e vorba de legea fundamentală, se consfințește dreptul reclamanților care pot coincide sau nu cu autorii, ceea ce, bineînțeles, reprezintă drepturile Constituției. În 1995 uh, s-a consacrat legea acțiunii populare care, într-o serie de articole, consa, consfințește legitimitatea și dreptul oricărui cetățean sau asociații care reprezintă cetățenii în acest sens, dar și a autorităților locale și a, uh, a Generale. Trebuie să se discute câteva lucruri. În primul rând, activitatea judecătorilor la nivelul procesului, mai ales uh, în ceea ce privește acțiuni colective care nu ar putea fi desfășurate la nivel individual. Este vorba uh, despre acțiuni uh, cum um, ar fi scutirea de costuri, dar judecătorul are și capacitatea de a demara colectarea de probe și aici este vorba despre un sistem opt-out. Autorul reprezintă pe ceilalți titulari în afară de cei care uh, au, uh, au ales să nu facă parte. Este vorba de faptul că sunt incluse mai multe persoane aici. Aici sunt protejate aceste acțiuni în Portugalia, dat fiind că autorii nu trebuie să plătească costurile inițiale, nici costurile procesuale. Ceea ce uh, înseamnă că nu există obligativitatea Uh, din partea avocaților uh, care ar putea să fie o problemă aici, iar um, în acest uh, caz cred că apar unele um, dificultăți. Publicarea sentințelor care se face, care este suportată de um, perdant are și un efect preventiv, fiindcă de multe ori se încearcă o rezolvare extrajudiciară a litigiului pentru a evita publicarea condamnării. Totuși, aș dori să subliniez în regimul juridic din Portugalia este că există o dihotomie în ceea ce privește ă, obligativitatea culpei. Este vorba despre agentul cau- cauzator, există responsabilitatea civilă subiectivă, e vorba de faptul că aici trebuie sprijinit ă, interesul individual omogen iar în egală măsură există o indemnizare în ceea ce privește încălcarea drepturilor uh, titularilor care nu au fost identificați. Legislația portugheză spune că se fixează la nivel global acest lucru. Aici uh, avem interesul colectiv uh, în minte care ar trebui să, să fie, aibă ca scop comunitatea. Dar acest lucru nu a fost concretizat în termeni generali, iar poate că de aici survin problemele în legislația noastră. O lege cu un astfel de spectru trebuie să se manifeste la nivel sectorial um, și vă dau aici exemplu faptul că dreptul consumatorilor este foarte important, intervenția uh, asociațiilor pentru protecția consumatorilor. Este vorba de Asociația Portugheză pentru uh, Protecția Consumatorilor sau uh, Protecția Generală a Consumatorilor în Portugalia. Dar aici, în mod curios, sau uh, s-a folosit legislația pentru protecția consumatorilor decât legea acțiunilor colective. Această lege a protecției consumatorilor a fost dată în 1996, la un an după legislația acțiunilor colective. Este vorba de acțiuni inhibitoare aici, iar asociațiile de consumatori eh, acționează pentru apărarea drepturilor consumatorilor, dar în detrimentul sau înlocuind acțiunea, popula- acțiunea colectivă, dacă vreți. Un alt instrument foarte folosit care datează dinaintea acțiunii colective, legislației acțiunii colective, care este cu, a apărut cu 10 ani înainte, este uh, legea clauzelor contractuale generale. Aici este vorba despre uh, clauze cu caracter prohibitiv uh, la nivelul contractelor care, uh, care au uh, legitimitate și au ca scop protecția consumatorului, uh, dar și la nivelul sindicatelor dar și pentru promovarea intereselor economice, iar aici aș dori să trec în revistă uh, foarte rapid uh, situația din Portugalia. Mai avem și legea mediului înconjurător din 1987. Uh, um, aici se prevede că persoanele sau asociațiile și autoritățile locale pot să intenteze procese pot acționa în justiție și trebuie subliniat un detaliu aici, uh, la nivelul mediului înconjurat, la nivelul acestei legi, uh, în ceea ce privește reparațiile ecologice se face prin uh, reconstituirea naturală. Iar uh, aceste sume uh, de bani nu ajung uh, până la urmă la persoanele vătămate, ci la un fond pentru mediul înconjurător care a fost creat în 2006 și pus în aplicare în 2007, deci foarte de curând, ceea ce înseamnă că această indemnizare are un caracter public, ceea ce, bineînțeles, modifică un pic această răspundere civilă. Trebuie subliniat și, fapt, și uh, protejarea intereselor individuale omogene și colective a investitorilor care nu sunt instituționali, consfințită în codul valorilor mobiliare. Aici este vorba și de o indemnizare, niște sume de bani care ajung la un fond de garanție în momentul în care acestea au fost prescrise sau când nu se poate eh, nu se pot identifica titularii este vorba de investitorii neinstituționale, acest grup este foarte larg adesea argumente pro și contra. Pro, bineînțeles, acțiunea colectivă, acțiunea inhibitoare, um, are un efect de prevenire la nivelul um, proceselor, aduce eficiență în măsura în care a vorba de acțiuni comune care sunt um, rezolvate împreună și se evită repetarea colectării probelor și așa mai departe, în afară de cei care au ales uh, opt-out. Și, uh, bineînțeles, uh, aici este vorba și de o, o este asemănare cu um, jurisprudența americană, cu dreptul precedentului. Iar um, în momentul în care efectul preventiv uh, nu se manifestă, există, și, există probleme în momentul în care intervine administrația publică și a tribunalelor și s-ar putea să fie un instrument periculos în ceea ce privește activismul social și politic la nivelul tribunalelor și instanțelor, ceea ce ar putea să distrugă echilibrul judiciar. Dezvoltarea economică s-ar putea să aibă de suferit în momentul în care uh, indemnizațiile s-ar putea să se... Nu, nu pot fi calculate foarte exact, iar uh, acest uh, calcul al indemnizațiilor, al despăgubirilor uh, care vizează diver, diferiți autori s-ar putea să ducă la falimentul uh, întreprinderilor, iar aici avem, bineînțeles, o problemă în ceea ce privește uh, imposibilitatea acoperirii datoriilor și, bineînțeles, aici uh, apare și funcția comisiei în ceea ce privește eficiența procedurilor executorii, care, care a fost înființată acum 2 ani. Iată, conchid spunând că acțiunile colective în Portugalia a fost considerată uh, un, uh, o lipsă de succes. Și din nefericire nu s-a efectuat un studiu riguros uh, în ceea ce privește cauzele acestui eșec în Portugalia. Cred că ar trebui să se facă o evaluare a impactului legislativ în Portugalia, ceea ce nu s-a întâmplat încă. Ar trebui să se facă la nivel sectorial și nu orizontal. Dar uh, probabil această uh, diversitate a regimurilor și este unul dintre motivele care au dus la eșecul acțiunilor colective. Iar în cazuri foarte cunoscute, tribunalul a hotărât foarte greu dacă este vorba de acțiune colectivă sau de un alt instrument juridic. Iar uh, acțiunea inhibitorie a legislației uh, privind protecția consumatorilor și altele au înlocuit acțiunile colective iar uh, ADR-urile, soluționarea alternativă a litigilor care face obiectul discuțiilor de astăzi, uh, face să nu mai fie nevoie de acțiuni colective. Iar această dihotomie de care v-am vorbit de, uh, între indemnizațiile punitive compensatorii individuale și indemnizarea globală a comunității într-un fond public care este inexistentă la ora actuală în afară de situațiile legate de mediul înconjurător, aici este doar un exemplu, deci greutatea calculării uh, despăgubirilor în momentul în care, este, vorba de un prejudiciu abstract și uh, inexistența unor criterii de, de alocare a despăgubirilor în, despăgubirilor în mod eficient reprezintă probleme. Și nu în ultimul rând aș dori să vă vorbesc despre dificultatea de a avea o executare eficientă a sentințelor, a acestor sentințe. E vorba despre faptul că uh, sumele de bani uh, întârzie foarte mult procesul executiv și chiar după ce se plătește, după ce se hotărăște amenda care trebuie plătită, uh, numărul de reclamanți și, calcu- și calcularea alocării, este foarte greu să se, să se finalizeze acțiunea legislativă. O să vă dau un exemplu pentru a sublinia acest lucru și pe care cred că îl cunoașteți. În 1999, în Portugalia, a apărut o problemă cu Portugal Telecom în ceea ce privește abonamentul uh, la Uh, telefon care a afectat uh, foarte mulți consumatori. Iar acțiunea colectivă înaintată de protecția consumatorilor s-a desfășurat în felul următor. La început, tribunalul, instanța a încercat să vadă care este instrumentul juridic care trebuie folosit, ceea ce a luat ceva timp. În momentul în care s-a înțeles că se poate folosi acțiunea colectivă, a declarat ilegale aceste abonamente, iar Uh, după aceea au apărut foarte multe probleme în ceea ce privește executarea sentinței și s-a ajuns uh, care aceste greutăți uh, s-au manifestat și la nivelul unui acord extrajudiciar între protecția consumatorilor și mm, compania de telefonie. S-a ajuns la un acord în ceea ce privește apelurile uh, gratuite în uh, zilele de duminică și uh, un abonament gratuit pentru pensionari, uh, s-ar putea să, ca acest rezultat să fie rizibil. Dar acesta este unul dintre exemplele pe care doream să vi le dau în ceea ce privește eficiența acestui acord, în ceea ce privește toți consumatorii care, care doreau să primească banii înapoi. În concluzie, acțiunea colectivă a fost înlocuită de acțiunea inhibitorie folosită mai ales pentru protecția consumatorilor și pentru protejarea mediului înconjurător, iar uh, în ultimii ani s-a încercat uh, la nivelul proceselor civile să se găsească alte mecanisme care să ajungă la aceleași scopuri. Este vorba despre armonizarea cauzelor la nivelul dreptului declarativ, dar nu și, la, și în cadrul dreptului procesual civil și uh, Sper că astfel am reușit să vă prezint situația din Portugalia, um, aspectele pro și contra și sper că este un punct de plecare în ceea ce privește alegerile care trebuie luate în acest uh, domeniu la nivelul Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și sunt la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Meira, trecem acum la doamna Anke Zessler, directoarea Consiliului de Litigi de la Siemens AG. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Uh, mulțumesc membrilor comisiei pentru că m-au invitat să prezint uh, perspectiva companiei privind recursul colectiv în Europa. Siemens este de acord cu Comisia că recursul colectiv trebuie să fie efectiv și trebuie să vină și în întâmpinarea consumatorilor. Un instrument uh, pentru recurs colectiv ar putea să Uh, reprezintă un risc pentru statele individuale, pentru că multe state membre au introdus instrumente de recurs colectiv, armonizate cu o tradiție și s-a observat o nevoie tot mai mare în ultimii ani. Implementarea noilor mecanisme cere timp și este nevoie de noi instrumente pe care să le introducă statele membre, însă fără să fi monitorizat suficient uh, instrumentele deja existente. Și acest lucru este contraproductiv. În orice caz și independent de modul în care va decide Uniunea Europeană să procedeze, trebuie să uh, acționăm cât se poate de precaut. Pentru că uh, nu trebuie să în niciun fel de circunstanță uh, nu trebuie să se ajungă la niște cocktailuri toxice, uh, iar uh, stimulentele promițătoare nu trebuie să fie combinate într-un mod eronat. În prezentarea mea voi dori să mă concentrez asupra a cinci întrebări esențiale. În primul rând, dacă este într-adevăr o nevoie de uh, recursuri, de un instrument pentru recursul colectiv la nivel european. În al doilea rând, consumatorii sau societatea vor beneficia de acest tip de recurs colectiv. În al treilea rând, ce putem învăța din experiența Statelor Unite cu acțiunile acestea colective în fața instanței. În al patrulea rând, cum putem, ce ar trebui să evităm în orice caz și în al cincilea rând, cum uh, poate fi eficientizat acest proces. Haideți să trecem la primul punct, și anume nevoia la nivel european. Vă rog să observați că, mai ales în ceea ce privește legea concurenței, Siemens nu este numai un apărător, ci și o victimă potențială a încălcării legilor antitrust. De aceea, noi ne aflăm în poziția de a observa și a înțelege ambele perspective mai ales în domeniul uh, legilor concurenței, se observă, uh, nu se poate observa niciun fel de deficit de executare. Um, Cartelurilor le-au fost impuse amenzi foarte mari și astfel s-au înregistrat progrese. În anul 2008, Comisia a uh, impus o amendă de 896 de milioane unui cartel care, uh, unei companii care a participat la cartelul Carglass. În 2009, Intel a trebuit să plătească mai mult de un miliard de euro pentru uh, utilizarea poziției sale dominante în mod abuziv. Iar uh, Air Cargo a trebuit să plătească în 2010 800 de milioane de euro pentru că a participat la Air Cargo cartel. În plus, cel puțin în Germania, profiturile care proveneau din practici necompetitive au putut să fie uh, penalizate. De asemenea, am uh, nu am observat deficiențe în ceea ce privește compensațiile, nici măcar cele care trebuiau plătite transfrontalier. S-au putut beneficia de acțiunile intentate atunci când s-a observat că legile antitrust erau violate. Majoritatea au putut să își vadă îndeplinite reclamațiile. Conse- în mod consecvent, uh, reclamanții care au intrat pe piața europeană au lucrat foarte bine și lucrurile au funcționat uh, cum trebuie. Un exemplu perfect din uh, experiența noastră are legătură cu Air Cargo Cartel. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre acest exemplu. Pornind de la propria declarație, o organizație privată Uh, a solicitat, uh, a înaintat uh, reclamații din partea 11 state membre în valoare de peste 500 de milioane de euro. A fost vorba despre o acțiune intentată împotriva Air France KLM în Olanda. Um, această rută este deschisă tuturor companiilor, cât și consumatorilor. De aceea, nu este o surpriză faptul că poziția Siemens a fost în acord cu poziția IMM-urilor și acest lucru este dovedit de către poziția noastră. Ambele organizații reprezintă interesul companiilor de toate dimensiunile. Consumatorii sau societatea vor beneficia de aceste recursuri colective. În primul rând, consumatorii nu sunt și nu ar trebui să devină um, avocați privați. De asemenea, uh, să îi pui pe uh, consumatori să execute legi este eronat. Autoritățile publice trebuie să facă acest lucru. Autoritățile publice trebuie să lucreze în numele consumatorilor și nu consumatorul în numele autorităților publice. Sugestia că executarea privată ar putea să scadă povara de pe umerii autorităților publice, nu este un lucru bun, pentru că povara ar trece numai de pe umerii autorităților publice către instanțe, ceea ce, după cum știm cu toții foarte bine, uh, nu este un lucru bun, iar curțile, instanțele nu pot face față a unei asemenea poveri atât de mari. Haideți să punem și o altă întrebare. Cine primește banii? recursul colectiv uh, nu va atinge obiectivul uh, compensărilor. Haideți să vă dau un exemplu. Numai 36% din compensațiile plătite în Statele Unite în uh, cadrul acestor acțiuni colective sunt primite de către părțile vătămate. Restul este alocat autorităților sau avocaților sau se duc pe alte costuri. Este foarte important să ne asigurăm că oferim stimulentele corecte avocații trebuie să-și asiste clienții dacă există plângeri întemeiate, astfel încât să se obțină compensații. Avocații nu ar trebui să uh, caute uh, astfel de litigii, astfel încât să uh, aibă de câștigat de pe urma unor litigii. De asemenea, colectiv reprezintă opoz- um, tocmai contrariul efectivității și eficienței. Uh, Uh, din experiența noastră de peste 20 de ani, cu cât sunt implicate mai multe părți, cu atât durează mai mult procedurile. În mod normal, durează ani de zile până când reclamanții primesc banii și acest lucru nu este potrivit, mai ales dacă vorbim despre sume mici. Ce putem să învățăm din experiența Statelor Unite? Pentru a vă da câteva cifre. aproximativ 35% din companii, uh, în companiile care uh, trebuie să se implice în asemenea acțiuni, uh, trebuie să înainteze o cerere de protecție împotriva falimentului. Acest lucru este valabil pentru, mai ales pentru companiile mici și mijlocii. Pe lângă riscul de faliment, observăm o serie de aranjamente de tip blackmail. Multe acțiuni colective sunt rezolvate în afara instanțelor. Curtea Supremă, acum câțiva ani, s-a gândit și citez faptul că există atât de multe procese și dimensiunea acestora um, determină aducerea tuturor litigilor în fața curții, lucru care este foarte bun. Însă Curtea Supremă nu a prevăzut că această masivitate va duce la stimulente pentru crearea de aranjamente de tip blackmail. Pentru că de multe ori s-a făcut publicitate, iar companiile au fost uh, ținta atacurilor mediatice. Răspunderea nu a mai fost preluată de către actorii uh, răspunzători atunci când litigiul a devenit public uh, și acțiunile au scăzut. De asemenea, companiile nu ar trebui să fie forțate să uh, accepte aranjamente în afara instanțelor, pentru că nu știu care va fi rezolvarea și s-ar putea ca și costurile să crească în mod nejustificat. Există standarde diferite privind uh, aducerea de dovezi și, de asemenea, de multe ori este dificil ca um, un instrument să aibă aceleași efecte în toate statele membre. Nu ne putem aștepta ca garanțiile să fie implementate în mod corespunzător și să aibă același efect în toate statele membre. Niciuna dintre țările cu o experiență îndelungată privind soluțiile de tip opt-out nu au reușit să evite în mod efectiv abuzurile. O altă problemă sunt uh, costurile foarte mari pentru acest tip de procese care nu pot fi recuperate. Siemens a fost uh, implicată într-un asemenea proces de curând, um, într-un litigiu privind căderea prețurilor acțiunilor s-a discutat despre o fraudă privind titlurile de valoare și s-a confirmat uh, că lucrurile nu au fost așa cum se prevăzuse de la început. Am cheltuit cam 2 milioane de dolari americani pentru a ne pregăti apărarea, care nu au putut să fie recuperați. Acestea sunt numai costuri externe și nu reflectă resursele interne care au fost implicate în pregătirile pentru acest proces. Dacă uh, nu am fi uh, ieșit din această acțiune într-o etapă timpurie, probabil că am fi cheltuit mult mai mulți bani. În fine, permiteți-mi să subliniez că și costurile de asigurare sunt foarte ridicate. Uh, Um, costurile de asigurare și primele respective reprezintă cam 20% din prețul produselor care um, sunt, fac obiectul litigiului. Cine plătește aceste prețuri ridicate? Consumatorii. De aceea, ce ar trebui să evităm în orice situație? Ar trebui să învățăm din experiența Statelor Unite să, și anume faptul că trebuie să evităm orice tip de stimulente care uh, pot duce la um, crearea de catalizator pentru uh, litigii care să fie folosite abuziv. Nu ar trebui să existe modelul opt-out, să nu se schimbe legura privind faptul că cel care pierde plătește, să nu existe comisiuni de succes, uh, nici despăgubiri de tip punitiv, uh, punitive damages. De asemenea, uh, cum ar putea să se transforme acest proces de tip colectiv într-unul eficient? nu ar trebui uh, să se pericliteze um, faptul că plângerile de mici dimensiuni uh, să nu ajungă în instanță. Acestea ar trebui să fie în continuare aranjate în afara curților aducerea tuturor litigiilor de mici dimensiuni în fața curții pare a fi un pas greșit. Un pas greșit pentru toate părțile implicate și, în ultima instanță, și pentru instanțe. Siemens a promovat și a aplicat cu succes uh, rezoluțiile în domeniu. Siemens preferă alte mijloace de rezolvare a litigiilor, mai ales când este vorba despre despăgubiri minore care sunt în joc. vă mulțumesc pentru atenție. Vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult și, în fine, uh, mai avem sigur și reprezentanții uh, protecției consumatorilor, însă dau acum domnului Malcolm Carlyle cuvântul. Uh, chairman, for your invitation. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația noastră. Dați-mi voie să fac trei comentarii în introducere. În primul rând, organizația noastră, European Justice Forum, este angajată față de ideea de a avea uh, măsuri reparatorii rapide pentru victimele și reclamanții noștri uh, și de aceea dorim să se identifice modalități mai rapide de a uh, ajunge la măsuri reparatorii. În al doilea rând, nu credem că un singur instrument, un instrument european unic va realiza acest lucru. Credem mai degrabă că ar trebui să se adopte o nouă abordare pe baza ceea ce se întâmplă în Europa și apoi care să fie adaptat de fiecare stat membru în modul cel mai potrivit pentru sistemul său juridic național. Și în al treilea, această abordare ar trebui să fie bazată pe mecanisme alternative de rezolvare a disputelor, susținute de rolul de, consuma, de, pro, consuma, de protector al consumatorului pe care trebuie să-l joace autoritățile publice și tribunalele să asigure uh, corectitudinea procesului și finalitatea procesului de, alternat, de rezolvare alternativă a disputelor. Nu, nu vorbim aici de același lucru. Deci, collective redress, măsuri reparatorii sunt una și collective litigation, recursul, procesul colectiv este altceva. Și uneori se distorsionează discuția, presupunând că numai uh, procesele colective pot reali, uh, rezolva problemele consumatorilor sau micilor uh, a, a, a, firme. Măsurile reparatorii sunt ceea ce spun, compensa, ceea ce uh, explică și anume compensarea unor probleme, pe când procesele colective sunt acte acțiuni. Pentru a obține despăgubiri, n-ar trebui să fie necesar ca micile întreprinderi sau consumatorii să plătească enorm de mulți bani, să piardă timp și să riște foarte mult pentru a merge la tribunal. Asta trebuie să fie uh, măsura ultimă, de ultimă instanță. De asemenea, dați-mi voie să subliniez că nu există uh, o formă unică de mecanism alternativ de rezolvare a disputelor. Aceste mecanisme sunt extrem de variate, uh, au un caracter voluntar și non uh, uh litigațional. Și acestea pot fi rezolvate, problemele pot fi rezolvate așadar de către părți printr-un acord care să evite procesele. Tehnicile poate, tehnicile poate că sunt similare peste tot. Începește negocierea, mecanismele de conciliere și, dacă este necesar, și procese de mediere formală. Însă, structura ADR-urilor acestor mecanisme diferă de la țară la alta. Deci nu este o soluție care să poată fi aplicată peste tot în Europa. Ceea ce cred că trebuie să se întâmple este ca principiile și să fie uh, acceptate de toată lumea și după aceea fiecare țară să implementeze aceste principii în măsura în care acestea se potrivesc cu sistemelor naționale. De asemenea, medierea formală nu este tipică pentru ADR. Uneori se consideră că ADR-ul egal uh, mediere. Însă, medierea, care adesea se face în contextul unei uh, reclamații într-un tribunal și care implică de obicei uh, mediatori care costă foarte mult, ocupă o mică parte din uh, totalul ADR-urilor. Un mecanism, mecanismele tipice ADR sunt mult mai simple și costă mult mai puțin pentru consumatori. Deci, cum funcționează în practică ADR? Mai întâi, prin uh, proceduri de uh, servicii de clientelă care există în toate companiile proceduri interne. Acesta rezolvă o mare parte dintre plângerile clienților și acestea nu mai ajung uh, litigii. Și multe, de fapt, dintre aceste plângeri, de fapt, sunt niște cereri de informare în legătură cu produsele. După aceea, consiliul de Rezolvare a Disputelor există în multe țări incluzând, incluzând regiunea Europei de Nord, Olanda, Marea Britanie și în altele. Acestea sunt organizate uh, pe direcții sectoriale, deci acoperă sectoare ale industriei și sunt susținute adesea nu doar de organizațiile de afaceri, dar și de organizațiile consumatorilor. Probabil veți vedea că cele mai dezvoltate sisteme ADR sunt în Olanda. Practic toate afacerile, toate companiile din Olanda sunt membre în unul dintre cele 49 de consilii sectoriale. Practic, companiile sunt obligate să fie membre în acestea dacă vor să-și protejeze uh, reputația. Și apoi există un, o comisie de rezolvare a disputelor, o comisie generală, care se asigură că se aplică cele mai uh, bune standarde. Există o structură pentru serviciile financiare și industria financiară care oferă consumatorilor Uh, olandezi o protecție foarte mare, aproximativ 11.000 uh, uh, de cazuri sunt rezolvate în fiecare an și e foarte multă transparență pentru că dacă consumatorul vrea să știe unde trebuie să meargă, contactează această această instituție și află acest lucru și nu există altă variantă decât să se urmeze procedura pe care au stabilit-o aceste consilii. După aceea, sistemul de ombudsmani, atât la nivel sectorial cât și general, e un sistem comun în Europa. Aceștia oferă rezolvarea disputelor, servicii de rezolvare a disputelor și au reputație de corectitudine și de fapt, pentru faptul că au proceduri corespunzătoare și uh, sunt abordați atât de reclamant cât și de reclamat pentru rezolvarea disputelor. Ce este interesant este că uh, ei reușesc să uh, elimine multe dintre plângerile care nu merită să meargă mai departe și se estimă că o treime dintre plângerile care se fac la ombudsman în regiunea Europei de Nord sunt respinse ca invalide. Veți avea aceleași cifre la Londra, unde ombudsmanul pentru serviciile financiare se ocupă cu peste 160.000 de plângeri pe an. Este cel mai mare uh, Uh, ombudsman din Europa și resping cam, resping cam 40% dintre aceste reclamații ca fiind invalide. Și toate celelalte se rezolvă. Schemele guvernamentale pot rezolva probleme particulare. Toate statele membre au uh, scheme de compensare, de exemplu, pentru problemele cauzate de uh, vaccinuri, să zicem. Uh, sistemul suedez de asigurare de stat se uh, ocupă și cu, cu efectele secundare ale medicamentelor, de exemplu, și problemele de malpraxis sunt rezolvate într-un mod particular. Marea Britanie are o schemă pentru bolile de plămâni pe care le fac minerii, de exemplu. Există scheme similare în toată Europa și ele uh, uh economisesc enorm de mulți bani și foarte mult timp pentru că se evită uh, tribunalele și procesele. Aceste exemple demonstrează că mecanismele de tip ADR nu se referă doar de nu se ocupă doar cu plângeri individuale, ci și colective și o fac pentru că au metode rapide, flexibile și care se pot accesa ușor online și uh, reclamanții acceptă o soluționare cât mai rapidă. De exemplu, uh, după aceea rezultatele unui caz sunt extrapolate la toate cazurile similare și problemele care sunt de o natură complexă uh, uh, din punct de vedere juridic sunt rezolvate prin acordul părților într-un mod relativ informal, care poate nu este atât de exhaustiv ca o procedură uh, la tribunal, procedură juridică, dar satisface părțile rezolvând problema fără un cost considerabil și un risc al procedurilor juridice. Procedurile ADR sunt Uh, încurajate și apreciate de autoritățile de protecție a consumatorilor. Dacă se încalcă o, reg- o regulă, uh, se ridică atunci problema compensației. Autoritatea de reglementare nu trebuie neapărat să impună compensarea, dar trebuie să o încurajeze și dacă uh, cel care a încălcat o regulă oferă compensație, acest lucru trebuie să fie recunoscut de autoritatea de reglementare și aceasta să reducă pedapsa pe care o aplică. Astfel de abordare încurajează compensarea și elimină nevoia ca consumatorii să acționeze singuri și promovează o, un comportament mai bun în viitor. Care e atunci rolul tribunalelor? Sigur, vor fi ocazii și situații în care cele două părți nu vor putea să cadă de acord și atunci va trebui să se stabilească în tribunal cine are dreptate și cine nu. Însă, prin dezvoltarea mecanismelor adere și încurajarea utilizării lor, ar trebui să fim capabili să minimizăm nevoia de uh, litigii. Însă, atunci când părțile o cer, tribunalele ar trebui să susțină mecanismele alternative cu condiția să nu se înregistreze abuzuri. Dacă autoritățile publice sunt implicate, de asemenea, tribunalul ar trebui să se asigure că acestea nu, nu fac abuz de putere, pentru că autoritățile de reglementare nu trebuie să fie în același timp și implicate în proces și judecători. Părțile ar trebui să poată cere uh, tribunalului să accepte un acord care a fost uh, semnat în mod voluntar și să, acesta să devină final și uh, obligatoriu din punct de vedere uh, Uh, legal și nimeni să nu poată să denunțe acel acord. În Olanda, de exemplu, tribunalele joacă un astfel de rol. Se spune că ADR-ul este excelent, dar că nu funcționează fără amenințarea uh, unui proces uh, undeva în background. Oare companiile care pun bază și își respectă reputația consideră aceste mecanisme extrem de importante, pentru că dacă nu se rezolvă uh, în acest fel uh, plângerile, uh, guvernele ar trebui mai întâi să se uite la problemele de protecție a consumatorului mm, decât să se aștepte ca consumatorii să înceapă proceduri colective. Mai mult, mecanismul acesta ar trebui implementat la nivel național și nu printr-un instrument juridic european. 14 state membre deja permit uh, proceduri colective uh, și toate aceste legi sunt foarte diferite pentru că ele uh, rezultă din cauze diferite, din probleme diferite și din tradiții juridice naționale diferite și din reguli diferite. Nu va fi posibil să armonizăm aceste legi, aceste 14 legi deja existente, fără să creăm foarte multe disfuncții în sistemele naționale de uh, drept civil și atunci și mai dificil va fi dacă s-ar introduce o lege de la nivel european. Nimeni nici în Bruxelles, nici în altă parte nu vrea să recreeze sistemul american de tip class action. Toți suntem de acord cu asta. Însă, dacă am crea o singură piață juridică pentru 400 de milioane de consumatori și, și mai multe companii, putem avea oare încredere că putem să protejăm acest sistem care să nu fie abuzat de nimeni? Europa are tradiții juridice diferite, dar acestea nu vor fi suficiente. Deja se fac unele abuzuri la nivel național, de exemplu în acțiuni colective pornite în Marea Britanie în anii 80 sau 90. Toate aceste acțiuni, apropo, au uh, ratat, au fost uh, uh, respinse de tribunale ca fiind netemenice, însă asta s-a întâmplat numai după ce ambele părți au cheltuit zeci de milioane de lire sterline și acești bani nu-i mai recuperează nimeni. Iar din partea reclamanților, costurile au fost plătite de guvern și practic au distrus sistemul de asistență juridică pentru acțiunile colective în Marea Britanie. În concluzie, aș vrea să sugerez că mai degrabă ar trebui să folosim un nou model european bazat pe mecanisme alternative de rezolvare a disputelor, susținut de autoritățile publice și supravegheat de tribunale pentru a asigura corectitudinea și finalitatea și să enunțăm doar principiile la nivel european, lăsând apoi fiecare stat membru să adapteze aceste principii fără niciun fel de uh, uh turbulențe în modul în care se, uh, el să se potrivească cel mai bine cu sistemele naționale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum o voi uh, ruga pe doamna Maceleviciute să facă o declarație scurtă. Nu știu unde stă gânsa. Vă rog, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. And thank you for this Mulțumesc. Vă mulțumesc uh, că mi-ați permis să prezint uh, poziția noastră privind acțiunile colective, dar fiindcă nu am timp prea mult la dispoziție, nu o să repet poziția generală în ceea ce privește nevoia de acțiuni colective pentru consumatori. Aceste lucruri sunt bine cunoscute. Aș dori doar să mă refer la unele aspecte despre care s-a vorbit astăzi. În primul rând, este vorba despre situația în SUA. Suntem de părere că s-a discutat îndelung și trebuie spus până la urmă faptul că nici situația, nici tradiția, nici cifrele care, despre care s-a vorbit în ceea ce privește, în ceea ce privește costurile asupra companiilor și a instrumentelor juridice pot fi comparate cu Europa. Dar fiind că tradiția juridică diferă atât de mult uh, în SUA și costul, costurile procesuale diferă și ele foarte mult de cele care ar trebui să fie suportate în Europa. Nu se poate, deci, face o comparație la nivelul cifrelor. De pildă, experiența din Spania în ceea ce privește acțiunile colective este la dispoziția dumneavoastră în momentul în care se iau se fac mai multe acțiuni uh, în instanță se arată că costurile nu sunt excesive. Mai avem uh, situație acțiuni colective nu numai în SUA, ci și în Canada, unde uh, această legislație a fost introdusă după ce s-a studiat sistemul american timp de 20 de ani și s-au uh, introdus garanțiile necesare, și, iar sistemul acolo nu a suferit abuzuri. Suntem uh, convinși că există garanții care ar permite funcționarea acestui mecanism al acțiunii colective să se desfășoare în Europa um, scutit de existența abuzurilor. În ceea ce privește ADR-urile, Bineînțeles, uh, suntem de acord că procesul în instanță ar trebui să fie uh, ultima soluție, dar uh, mecanismul alternativ de soluționare a litigilor ar funcționa doar dacă um, s-ar trage învățăminte din, din experiența țărilor europene. În Europa de Nord acest mecanism este folosit foarte bine, dar toate um, aceste țări au introdus și un mecanism privind uh, calea de atac judiciară, iar astfel se încurajează soluționarea litigilor extrajudiciare în mod uh, amical. Vă dau și un exemplu pentru a arăta care sunt totuși limitele în acest domeniu. Un caz recent în care Comisia Europeană a dat o amendă uh, considerabilă unor trei companii mari producătoare de detergenți, cum ar fi Persil sau Ariel, din cauza prețurilor de cartel. Iar aici aveau de suferit cetățenii din cauza dimensiunii detergent pachetelor uh, și a prețurilor, iar Comisia a recunoscut faptul că astfel de acțiuni uh, sunt, prejudicează cetățenii, iar Um, companiile care țin foarte mult la reputația lor, uh, companii mari cunoscute în Europa și în lumea întreagă, li s-a cerut acestor companii uh, să discute o soluționare amicală, despăgubiri acordate consumatorilor, dar companiile au refuzat spunând că consumatorii nu au fost vătămați și au refuzat să demareze negocierile, ceea ce arată că fără o cale de atac judiciar, un mecanism în acest sens, un mecanism eficient, soluționarea amicală sau soluționarea alternativă mecanismul de soluționare alternativă a litigilor rămân limitate. În ceea ce privește acțiunea la nivel european în cele din urmă, aș dori să vă spun că, într-adevăr, acțiunile colective ar trebui să fie permise în mai multe domenii și trebuie să existe principii coerente care să guverneze acest mecanism. Dar uh, instrumentul orizontal pune probleme în ceea ce privește calendarul de aplicare a acestei propuneri legislative, astfel încât uh, ne gândeam că principii coerente uh, Principiile coerente din acest domeniu ar putea fi stabilite prin eh, comunicarea com- în comunicarea comisiei care va fi publicată la sfârșitul acestui an, iar apoi eh, inițiativele sectoriale în ceea ce privește despăgubirile cetățenilor și eh, acțiunile colective ar putea să fie stabilite și ar putea să fie negociate în acest pachet întemeiate fiind pe principiile stabilite în comunicarea comisiei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Există două solicitări de intervenție. Doamna Rapti, în primul rând. Doamna Rapti, ați dori să las cuvântul, vă rog. Thank you very much, Mr. President, and... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat această audiere. Va fi foarte utilă pentru noi. Aș dori să îl întreb, să o întrebe doamna Reding Uh, despre punctul său de vedere personal privind această chestiune. Dar acum nu mai este aici, așa încât această întrebare nu-și mai are rostul. Aș dori însă să aflu de la dumneavoastră mai multe detalii referitoare la propunerile legislative. Cam atât din partea mea. Eu trebuie să merg la Comisia IMCO pentru că acolo trebuie să prezint avizul meu referitor la recursul colectiv. Deci, această audiere este pentru mine foarte utilă și am avut ocazia să ascult concluziile experților uh, noștri. Nu mi-amintesc numele unei dintre experți care a avut o prezentare care m-a interesat în mod special. De asemenea, a fost foarte util să ascultăm părerea consumatorilor. Vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bellinger. Mulțumesc, domnul Bellinger. Anch'io ringrazio. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc președintelui Comisiei pentru organizarea acestei audieri. După părerea mea, trebuie să vă spun că sunt oarecum îngrijorat. Pentru că eu sunt conștient și convins că ar fi corect ca un subiect atât de complex și atât de sensibil să fie abordat astfel încât um, să acționăm cât se poate de precaut și să nu facem niciun fel de greșeală. Și nu putem să ne lăsăm influențați de viziuni ideologice care să ducă la un exces de democrație. Nu, trebuie să lucrăm cât se poate de concret și să nu uh, urmăm niște teze prea abstracte. Însă mă îngrijorează și altceva. Dorim să facem lucrurile perfect, dorim să fim prea buni și să evităm toate riscurile. Însă, până la urmă nu o să facem nimic, pentru că la așa ceva se ajunge. Și aceasta este impresia pe care o am în acest moment există interese diferite care sunt reprezentate aici și de aceea poate că unii au interesul de a nu se întâmpla nimic. Și acest interes poate fi uh, justificat prin tot felul de argumente tehnice care să fragmenteze tematica. Însă noi suntem aici în Europa și Europa nu își poate permite să existe o situație în care protecția juridică colectivă să nu existe. Această fantomă, această teamă a modelului Statelor Unite uh, ne este prezentată în permanență. Sigur că nu trebuie să preluăm modelul Statelor Unite, dar într-adevăr este atât de periculos să procedăm așa, pentru că până la urmă există o serie de măsuri care trebuie să fie uh, aduse la un numitor comun și uh, trebuie să prevedem și un control juridic astfel încât să nu se ajungă la exces. În Statele Unite, această class action reprezintă o afacere. Înainte să fie o cale de atac a fost inițial o cale de atac juridică, însă acum s-a transformat într-o afacere. 50% dintre spețe nu ajung în instanță pentru că companiile se tem de rezultate. Cred că este un uh, semn greșit cel pe care îl transmitem noi, pentru că accesul la justiție nu mai este dat. Sigur că nu putem să procedăm ca în Statele Unite și suntem cu toții de acord cu acest lucru. Însă problema nu este să spunem acest lucru, ci trebuie să vedem cum putem să evităm riscul uh, unei uh, apariției unei asemenea afaceri și la noi, la nivel european. Și trebuie să facem distinția între domeniul privat și cel public, pentru că o inițiativă publică pentru uh, realizarea aplicării dreptului și legislației, sigur, dreptul care, legea privind uh, evitarea cartelurilor, trebuie să facem pași în acest domeniu, însă nu este același lucru cu protecția uh, în domeniul privat, pentru că aici, în final, trebuie să avem despăgubiri. Trebuie să ne gândim și la domeniul public, dar trebuie să discutăm și despre domeniul privat. Această plată a despăgubirilor, măsurile reparatorii pentru cei care au fost afectați sunt foarte importante și acest lucru se realizează numai printr-o procedură de drept civil. Acest lucru trebuie să fie reglementat în mod adecvat și trebuie să fie organizat cât se poate de bine. Acum avem 14 state membre ale Uniunii Europene care uh, au o practică diferențiată a recursului colectiv. Celelalte state nici măcar nu au așa ceva. Iar una dintre sarcinile Uniunii Europene este eliminarea acestor diferențe între statele membre, pentru că în acest caz, dar și în altele, ajungem la situația de a avea două Europe, o Europa mai avansată și una mai puțin avansată. Iar această contradicție internă uh, transformă calea unificării europene într-unul plin de piedici. De asemenea, egalitatea în fața legii, în fața instanțelor, este un drept dat, însă în diversele state membre acesta se configurează în mod diferit. Însă trebuie să fie dat și pentru statele în care acest recurs colectiv nu este o măsură care există. Pentru că Uh, ne aflăm în Uniunea Europeană până la urmă și toată lumea beneficiază de aceleași drepturi. Și sigur că nu vrem să armonizăm totul și nu vrem să eliminăm toate diferențele care există. Însă faptul că suedezii procedează într-un fel, iar Marea Britanie, am văzut care sunt exemplele din Marea Britanie, ne-au fost prezentate. Ei cunosc alt sistem și îl implementează pe acesta, un sistem uh, pe care îl uh, prezintă ca Group Litigation Order. Uh, Chiar și germanii pe piața de capital au o procedură model. Asta înseamnă că peste tot se caută calea cea bună și de noi depinde să observăm dacă găsim niște puncte comune, niște principii normative comune astfel încât să deschidem în Europa calea către o legislație unitară în domeniul recursului colectiv. Eu sunt pentru o reglementare simplă, orizontală, în care să se regăsească toate statele membre și apoi să fie introduse reguli sectoriale pe fiecare domeniu, pentru că dreptul concurențial este diferit de cel privind protecția consumatorilor sau de legislația de mediu. Și acesta cred că este drumul pe care ar trebui să mergem. Și încă un lucru. Sunt într totul de acord cu ceea ce s-a spus privind uh, aceste mecanisme alternative de soluționare a disputelor. Este un lucru grozav, nu numai pentru recursul colectiv, ci în general, pentru ca uh, instanțele să fie degrevate de prea multe sarcini pe care le au acum. Este foarte corect. Însă, acesta nu poate să fie singurul pas pe care să-l facem în ceea ce privește recursul colectiv, pentru că nu există numai această soluționare alternativă, ci trebuie să existe și posibilitatea de a ajunge în fața instanței, iar instanțele trebuie să prevadă această posibilitate. Sistemul nostru legislativ trebuie să prevadă această posibilitate. Și sunt de acord cu ideile care au fost prezentate, iar în concluzie trebuie să decidem să mergem pe această direcție, să facem pași concreți și să venim cu propuneri concrete pentru a nu ne uh, împiedica de niște obstacole care se află pe drumul nostru. Mulțumesc, Diana Wallace! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru această audiere, care cred că a fost uh, foarte utilă. Sunt de acord cu foarte multe dintre lucrurile pe care tocmai le-a spus domnul Berlinger și cred că ar trebui să spunem foarte clar că suntem în Europa și că avem tradiții juridice diferite, da, însă ele sunt tradiții juridice și de asemenea avem anumite valori care influențează aceste tradiții și care sunt foarte diferite de cele ale Statelor Unite. De asemenea, trebuie să spunem extrem, extrem de clar că aici nu vorbim despre uh, aplicarea unor principii publice, ci aplicarea unor principii private, de unui drept privat la compensații în anumite circunstanțe. Și uh, pentru mine și pentru noi toți, ar trebui să fie o problemă de acces la justiție. Am fost uimită de ce a spus uh, invitatul nostru din Portugalia, pentru că aici avem un sistem foarte vechi de măsuri reparatorii colective și orice probleme ar putea să aibă Portugalia, mă rog, poate mă înșel, dar nu mi se pare că uh, e o țară care suferă de pe urma unor falimente bancare de masă, sau o compromitere a acțiunilor judiciare din cauza sistemului său de măsuri reparatorii colective. Sistemul poate avea problemele sale, dar nu mi se pare că produce fenomenele americane care n au fost uh, descrise. Deci mi se pare că noi în Europa suntem capabili să creăm un sistem local și care să fie uh, potrivit nevoilor noastre. De asemenea, aș vrea să reamintesc o parte dintre motivele pentru care unii dintre noi ne-am implicat în această dezbatere îndelungată. Pentru mine, asta a fost subliniat de cazul uh, Equitable Life. Uh, Parlamentul a făcut o anchetă privind uh, falimentul acestei companii care a afectat persoane în multe țări europene și unul dintre lucrurile uh, care au fost foarte clare, deși eu susțin sistemul de rezolvare alternativă a disputelor. S-a văzut însă că sistemul acesta a dat greș total în acest caz. Victimele au fost plimbate de la Ana la Caiafa, de la un ombudsman la altul, uh, chiar și uh, ombudsmanul parlamentar britanic a făcut recomandări care abia recent au fost respectate. Asta nu este acceptabil și singurii oameni care au primit compensații au fost cei care au avut suficienți bani ca să meargă în justiție, la tribunal și să obțină niște uh, settlementuri uh, timpurii și rapide cu această companie. Deci asta nu e, după mine, calea de a crea un sistem judiciar uh, în Europa și oricât ne-am baza pe mecanisme alternative, va trebui să existe acces la justiție și va trebui să putem crea un sistem în Europa care să dea acces la justiție, astfel încât să putem avea compensații colective transfrontaliere. Danke, Diana. Dann habe ich jetzt die nächste Frau Lichtenberger, bitte. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Ja, herzlichen Vă mulțumesc. A fost uh, foarte interesant să ascultăm pe experți, mai ales uh, din perspectivele diferite din care au prezentat lucrurile. Cred că o problemă cu care ne confruntăm în general atunci când vine vorba despre costul colectiv este faptul că pentru statele membre încă um, nu este un lucru obișnuit. Este, de fapt, uh, un aspect, un concept relativ nou în legislație. De exemplu, Austria se confruntă acum uh, cu recursul colectiv uh, în contextul uh, chestiunilor care vizează restituția. A fost vorba despre un avocat din Statele Unite care a fost implicat într-o acțiune de restituire cu un grup de cetățeni austrieci. Um, au existat și anumite aspecte antisemite, însă aceasta este o altă poveste. Punctul decisiv, din punctul meu de vedere, este faptul că acesta este un element într-adevăr nou. Dar uh, eu nu cred că important este dacă avem nevoie de asta în Europa, ci cum vom proceda în Europa, cum vom face. Și pe mine mă interesează următorul lucru. Am auzit că marile temeri sunt o americanizare a sistemului nostru juridic și, într-adevăr, nu dorim acest lucru. Cu toții suntem de acord pentru că și acolo, în ultimii ani și în ultimele decenii, um, s-a arătat că au existat tendințe negative, mai ales din perspectiva a organizațiilor pentru protecția consumatorilor. Însă, pentru anumite întrebări, avem nevoie de noi tipuri de acces la legislație, care de fapt nu sunt atât de noi, însă fie că este vorba despre proces, fie că este vorba despre un proces model sau de altă abordare, uh, Așa ceva a existat în Europa în anumite tradiții legislative și deci nu este așa o inovație majoră. Problema în dezbaterea generală este că avem mereu această imagine a modelului Statelor Unite în fața ochilor atunci când vorbim despre recursul colectiv. Și tocmai asta trebuie să evităm. Cum? cum cred eu că ar trebui să procedăm. Cred că o evitare totală a unei căi juridice este o abordare greșită. Și asta dintr-un motiv cât se poate de simplu. Este pur și simplu, în multe cazuri, uh, necesari să amenințăm cu un proces în fața instanței. În felul acesta, uh, întreprinderile se simt uh, oarecum obligate. Și eu sunt consumatoare și pot să râd Uh, despre modul în care se procedează. Pentru că eu sunt trimisă la, uh, dacă am probleme, să discut cu un hotline uh, pentru servicii pentru consumatori, un hotline care și are sediul undeva în Indonezia și pur și simplu sunt pusă pe hol și aștept la nesfârșit să-mi fie rezolvată problema. Deci, aceste hotline-uri interne ale companiilor sunt de fapt o glumă proaspă, proastă. Acest, uh, această procedură de reclamare prin outsourcing și prin uh, alte tipuri de servicii care sunt oferite, de fapt nu mai sunt niște servicii oferite de către profesioniști, deci au devenit niște servicii inutile. Dacă rugați o persoană să vă povestească ce experiențe au avut cu aceste um, aranjamente interne oferite de către companii, vă veți întâlni numai de uh, niște povești care sunt cât se poate de comice, pe de o parte, dar care sunt scandaloase din perspectiva consumatorilor, pe de altă parte. Trebuie spus lucrurilor pe nume. Aici apare o evoluție care uh, pur și simplu distruge încrederea consumatorilor în multe domenii. Înainte dădeam un telefon și spuneam asta nu funcționează, asta nu merge și atunci acolo persoana cu care vorbeam știa despre ce vorbeam și putea să mă ajute. Încerca în dialog bilateral să rezolve lucrurile. Dacă cineva se găsește în Indonezia și are sarcina de a scăpa de clienții care se plâng, asta este cu totul altceva. Atunci nu mai vorbim despre un serviciu pentru clienți. Dar sigur, aici este vorba și despre cazuri mai dificile și despre cazuri cât se poate de diferite. De aceea, pentru mine, întrebarea decisivă este cum rezolvăm totul cum oferim, cum garantăm accesul către instanță. Pentru că acest instrument, dacă nu este dat, atunci uh, totul se transformă într-un fel de abordare inutilă. Și noi nu dorim să fie așa. Pentru că pur și simplu clienții ar fi păcăliți. Eu sunt de părere că este foarte bine să avem un tip de comunicare generală. Cred că va fi dificil să avem un acoperiș comun pentru cele trei domenii principale și din punct de vedere logistic va fi dif- foarte dificil. Cred că trebuie să avem o abordare specifică și să uh, adoptăm legislații speciale pentru fiecare sector. Însă, numai cu greu pot să-mi imaginez că uh, un consumator uh, obișnuit se va plânge și că reclamația sa va fi tratată în același fel ca o reclamație de mediu. Există aici diferențe foarte mari. Deci cred că sectoarele trebuie să fie analizate în detaliu, însă să tratăm totul cu o singură, dintr-o singură abordare, cu o singură legislație, am oarecare dubii uh, referitor la succesul unei asemenea abordări și cred că ar trebui să procedăm un pic altfel. Chiar și numai referința uh, la ombudsman pe fiecare sector uh, reprezintă o problemă, pentru că în legislația noastră avem asemenea prevederi, dar haideți să vedem oficiile speciale pentru reclamații, pentru călătorii cu avionul, pentru pasagerii uh, pe vapoare care funcționează în mod diferit. Fiecare care zboară des cu avionul poate să vă spună cât de dificil este să obții cu adevărat un răspuns de la un birou de reclamație al unei companii aeriene. Deci, cred că trebuie să analizăm lucrurile sectorial și să stabilim un principiu general. Dar, încă o dată, nu putem să ne rezumăm doar la acest principiu general, pentru că avem nevoie de reglementări specifice în funcție de sector. Nu putem pur și simplu să spunem uh, regula generală este aceasta și se aplică tuturor. Situațiile sunt diferite și în statele membre, de aceea trebuie să avem o abordare diferită. Mulțumesc acum, în final, domnul Masip. Mulțumesc pe scurt, domnule președinte, fiindcă nu mai avem timp, îmi dau seama. Dați-mi voie să vă spun că acum 40 de ani am început uh, activitatea ca avocat, uh, iar chestiunile pe care le discutăm astăzi erau de neconceput, fiindcă un avocat din provincie nici, nu s-ar fi gândit niciodată să ajungă în instanță uh, într-o situație în care costurile procesuale erau legate de rezultatul acțiunii. Acum însă lucrurile s-au schimbat, totul este deschis, globalizarea, iată, se manifestă peste tot și am înțeles din prezentările de astăzi că trebuie să încercăm să ne să nu precupețim niciun efort pentru a face față situațiilor cu care ne confruntăm astăzi. Domnul Berlinger are dreptate, dar haideți să nu exagerăm. Aș, aș dori să uh, mulțumesc tuturor uh, oratorilor, mai ales uh, reprezentantului de la Siemens, care ne-a prezentat situația și situația de șantaj. Eu știu ce înseamnă acest șantaj, știu cum e să fii șantajat ca avocat. Și mie mi se întâmplă asta, companiile mă abordau și în același scop. Diana Wallace are, are dreptate, trebuie să uh, curățim legislația transfrontalieră. Etica este foarte importantă, dar trebuie să avem și o aplicare la nivel statutar. Mulțumesc, în fața și ne așteaptă ministrii polonezi, de aceea vom sări peste partea cu concluziile. Vreau doar să mai spun că uh, Proiectul de raport va fi uh, prezentat în uh, limba engleză săptămâna aceasta și informal, odată cu transmiterea către secretariat, va fi transmis și tuturor raportorilor din umbră. Am promis că îl vom transmite și comisarilor, uh, însă așteptăm să vedem care, va fi, uh, care vor fi cunoștințele pe care le um, vom adăuga în urma audierii de astăzi. Mulțumesc tuturor experților pentru informațiile interesante pe care ni le-au prezentat. Um, cu acesta doresc să încheie această parte a sesiunii noastre de astăzi și îl rog pe ministrul polonez să intre în sală.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 darf dann vielleicht... Vă rog să luați uh, din nou loc. Iar uh, cei care doresc să părăsească sala, vă rog să facă acest lucru cât se poate de întăcere, pentru că deja am întârziat puțin. Îl salut uh, alături de noi pe ministrul polonez al justiției, domnul Cristof Kwiatkowski, și îl salut de asemenea și pe subsecretarul de stat din Ministerul Economiei, domnul Maxim Coloeci, care vor trata întrebări a, privind dreptul social și dreptul privind proprietatea intelectuală. De asemenea, îl salut pe subsecretarul de stat pentru cultură, domnul Piotr Siukovski, care este răspunzător de subiectul copyright. Avem o intervenție la început a domnului Masip. Doresc să îl întreb dacă este vorba despre regulamentul de procedură. Da, uh, regulamentul de procedură. Fără a dori să anticipez uh, prezentările foarte importante ale uh, ministrului polonez. doresc să spun că avem textul referitor la o reclamație a unui reclamant spaniol care a făcut reclamație împotriva raportului, împotriva raportului meu. De aceea doresc să spun că, din punct de vedere moral, eu nu mă simt uh, amenințat, însă doream să transmit acest lucru. Bine, vă mulțumesc, vom analiza și acest lucru, totul este cât se poate de clar. Dau acum cuvântul domnului ministru Kwiatkowski. Mă bucur foarte mult să vă pot saluta în rândul nostru astăzi. Președinția poloneză abia a început și cu toții uh, așteptăm plin de speranțe să vedem ce se va întâmpla. Vă rog, aveți cuvântul. Bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă adresez uh, membrilor Parlamentului și vreau să asigur că după președinția poloneză vom avea amintiri plăcute în ce privește cooperarea cu Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, este o mare plăcere și onoare să vă pot vorbi astăzi în numele Guvernului polonez și să vă prezint planurile președinției poloneze care fac parte din uh, uh, în ce privește mandatul noastră ca membre ai Comisiei Juridice. Mă simt și mai onorat pentru că vorbesc nu doar în numele guvernului polonez, dar și uh, numele altor uh, două ministere poloneze, în uh, numele domnului Coroleț, care reprezintă Ministerul Economiei și precum și numele Ministerului Culturii. Avem astăzi alături de noi o persoană care, în numele ministerului meu uh, vă contactează cel mai adesea. Evident, Ministerul uh, Economiei va, se va referi la probleme cum ar fi uh, brevetele sau copyright-ul și alte lucruri care vă pot interesa. La începutul discursului meu Vreau să vă asigur că Polonia dorește să adâncească cooperarea cu Parlamentul European și să continue activitatea bună a președinției maghiare. Acum, pe, într-o chestiune mai personală, vreau să mulțumesc multora dintre dumneavoastră pentru că mi-amintesc foarte bine întâlnirile pe care le-am avut la Strasburg și uh, cea mai recentă întâlnire pe care am avut-o la Varșovia. Uh, respect uh, rezultatele discuției noastre și spiritul discuției pe care am avut-o în aceste două întâlniri. Astăzi vă vom prezenta Uh, cea mai recentă variantă a uh, planurilor de acțiune ale președinției poloneze și care iau în considerare sugestiile și comentariile pe care le-a făcut în cele două întâlniri la care m-am uh, referit. E un moment foarte special pentru Polonia. Polonia. Pentru prima dată avem președinția Consiliului. Cu siguranță va fi un moment dificil, vor fi multe sarcini dificile Înțelegem că este o provocare enormă să încercăm să găsim compromisuri între statele membre, dar și, de asemenea, între instituțiile Uniunii Europene care participă la procesul de luare a deciziilor. Totuși, vom face tot ce ține de noi pentru a fi un moderator uh, imparțial care întotdeauna se concentrează pe uh, calitatea și progresul procesului legislativ. La fel ca și pe procesul de luare a deciziilor în toate zonele de politică. Tratatul de la Lisabona a crescut uh, numărul de domenii în care atât Consiliul cât și Parlamentul au codecizie. Prin urmare, Polonia declară acum în numele întregului uh, Consiliu dorința ei și dispoziția ei de a coopera în totalitate cu Parlamentul European. Aș vrea acum să trec la prezentarea obiectivelor individuale care vor fi uh, foarte importante pentru președinția poloneză. Înainte să încep, vă pot spune că acestea se potrivesc foarte bine cu obiectivele și ambițiile Uniunii Europene. Pe de altă parte, vrem să vă arătăm că Uniunea Europeană nu este doar pentru politicieni. Uniunea Europeană există pentru cetățenii obișnuiți. Obiectivul său este să îi servească pe acești cetățeni și să-i ajute să-și rezolve problemele de zi cu zi. Prin urmare, dumneavoastră, membrii acestei comisii, Comisia de Afaceri Juridice, știți acest lucru pentru că vă concentrați pe problemele oamenilor obișnuiți. Nu aveți dezbatere abstracte în legătură cu subiecte vagi. Prin urmare, am decis să ne concentrăm pe proiecte care aparțin uh, unui proiect mai larg pe care l-am putea numi Protecția cetăț- Drepturilor Cetățenilor în Uniunea Europeană. Ne vom concentra pe protecția drepturilor uh, de proprietate intelectuală. De asemenea, vrem să ne asigurăm că toate acțiunile noastre contribuie la uh, relansarea economică și la consolidarea pieței uh, unice. Prin urmare, vom încerca să ne angajăm față de acele proiecte care vor fi organizate sub titlul uh, Justiție pentru creștere economică. Mă voi concentra pe proiectele care vor fi prioritare pentru noi în următoarele șase luni. Dați-mi voie să încep cu uh, regulamentul privind uh, succesiunile. Uh, oricare dintre noi este un potențial moștenitor și cu toții la un moment dat vom fi potențial testatori. Cetățenii Uniunii Europene care vor să își utilizeze complet uh, oportunitățile pe care le dau uh, le dă faptul că nu mai este frontieră, doresc adesea să se mute într-un alt stat membru și să-și stabilească reședința acolo. Sunt convins că adoptarea acestei reglementări care spune o moștenire, un tribunal, o lege, va organiza mult mai bine și va crește viteza tuturor procedurilor legate de moșteniri în întreaga Uniune Europeană. În timpul președinției poloneze ne vom, vom încerca să ne asigurăm că uh, la Consiliu va fi adoptată o abordare unică a acestei probleme. De asemenea, vrem să continuăm dialogul formal, informal cu Parlamentul European și intensiv, evident. Și sper că în acest fel va fi posibil să încheiem activitatea asupra acestui regulament încă de la prima lectură. Dați-mi voie să trec acum la un alt proiect și anume revizuirea regulamentului Brusel 1. Împărtășim opinia că regulamentul uh, Brusel 1 a funcționat foarte bine. Totuși, credem că el poate funcționa și mai bine. Considerăm că ar putea și ar trebui să se poată Uh, îmbunătăți uh, aplicabilitatea deciziilor juridice adoptate, sentințelor adoptate în, uh, într-un alt stat membru. Cred că asta ar trebui să se traducă în beneficii tangibile pentru cetățenii obișnuiți și nu doar pentru cetățeni, ci și pentru uh, întreprinderi care vor putea să uh, ceară despăgubiri uh, cu costuri mai mici și mai rapid. De asemenea, noi intenționăm să ajungem la acorduri, la decizii în Parlament legate de câteva aspecte foarte importante ale revizuirii acestei, acestui regulament. Și, din nou, aici vom încerca să continuăm un dialog foarte activ cu Parlamentul European și prima întâlnire, ca parte a acestui dialog, uh, deja are loc astăzi. Următorul proiect pe care aș vrea să-l menționez e foarte important pentru noi și pentru mine personal. Este o inițiativă în ce privește uh, legea contractuală europeană. Aici anticipăm prezentarea unei inițiative de către Comisia Europeană și care probabil se va materializa sub forma așa numitelor instrumente opționale. Am uh, salutat faptul că rezoluția adoptată în Parlamentul European la începutul uh, lui iunie anul acesta a dus la faptul că Parlamentul European a aprobat opțiunea creierii acestui instrument și vreau să vă felicit pentru votul acesta. Noi credem că această inițiativă ar putea avea un potențial enorm, s-ar putea traduce într-o creștere a comerțului transfrontalier, mai ales uh, comerțul online și în special pe acest subiect noi credem că noile soluții vor da consumatorilor noștri un acces mai mare la oferte mai atractive pe piața bunurilor și serviciilor. Cred că acest instrument ar trebui de asemenea să fie privit și din perspectiva întreprinderilor noastre. Cu siguranță uh, piețele acestor întreprinderi, piețele de desfacere se vor extinde. În timpul președinției poloneze am vrea să începem o dezbatere foarte importantă în legătură cu această inițiativă și de asemenea să lucrăm pe propunerile legislative care vor fi prezentate de Comisia Europeană. Planificăm să începem uh, discuțiile chiar de săptămâna viitoare în timpul unei întâlniri informale a ministrilor justiției care va avea loc la, Polonia, uh, la Sopot în Polonia și sperăm că reprezentanții ai comisiei noastre vor fi prezenți la această întâlnire. Patru proiecte pe care aș vrea să vi le descriu se referă de asemenea la proiecte care vor fi dezvoltate ca parte a proiectelor de relansare economică. Noi credem că directiva privind unificarea registrelor comerciale, acesta e proiectul de care vorbesc, este una foarte importantă. Asta înseamnă că vom avea un acces rapid și ieftin uh, la informații credibile în legătură cu toți uh, partenerii potențiali de afaceri din statele membre și asta cu siguranță va îmbunătăți uh, securitatea schimburilor economice și a comerțului în general. Noi credem că, drept urmare, într-un timp relativ scurt vom ajunge la un acord între statele membre pe acest dosar. Și din nou aici sperăm să avem un dialog activ cu Parlamentul European pe această temă. Următorul proiect pe care știu că l-ați discutat de ceva timp este legat de patentul european. Vorbim despre o soluție uniformă în ce privește brevetul european. Uh, este foarte important acest lucru pentru președinția poloneză. Pentru că lipsa de uniformitate în domeniul brevetelor creează cu siguranță o barieră în calea dezvoltării și inovării, mai ales în ce privește întreprinderile mici și mijlocii. Președinția poloneză, la fel ca și cele dinainte, va încerca să păstreze un uh, angajament puternic din partea statelor membre în ce privește acest pachet legislativ. Vom încerca să facem tot ce se poate pentru a continua uh, acest dosar și pentru a adopta soluțiile cele mai potrivite, mai ales când vine vorba de așa numitul sistem uh, uniform pentru brevete sistem juridic uniform pentru brevete. Dacă aveți întrebări pe această temă, Ministrul Economiei vă poate spune mai multe. Să trecem acum la un alt proiect care este foarte important pentru Ministerul Culturii. Mă refer la directiva privind uh, uh operele orfane, uh, așa numitele opere uh, artistice orfane. Acest uh, lucru este foarte important pentru noi în contextul proiectelor de digitalizare care sunt implementate de către Uniunea Europeană și vorbesc despre bibliotecile online, dar nu numai despre acestea. Mă bucur că Parlamentul European împărtășește opinia noastră în legătură cu cât de important este să luăm uh, decizii în legătură cu uh, operele orfane în general și uh, dorința Parlamentului de a legifera a fost exprimată de rezoluția din mai 2011 Sperăm că uh, activitățile în acest domeniu vor uh, înregistra progrese și sperăm să avem o cooperare cât mai bună. În încheiere, domnule președinte, doamnelor și domnilor, v-am prezentat în linii generale uh, punctele cheie, prioritățile cele mai mari ale președinției poloneze pentru următoarele șase luni. V-am prezentat de asemenea uh, problemele care sunt uh, cele mai, de cel mai mare interes pentru dumneavoastră, membrii Comisiei juri. Uh, știu că următoarele șase luni vor aduce o serie întreagă de alte discuții în legătură cu alte probleme importante care, din cauza timpului limitat, nu au intrat în prezentarea mea de astăzi. Atât eu cât și cei doi colegi ai mei rămânem la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vielen herzlichen Dank, Herr Minister. Ich habe das hier... Mulțumesc, domnule ministru. Ceea ce ați prezentat dumneavoastră am înțeles în felul următor. Dumneavoastră ați uh, abordat toate temele întregului spectru al acestei comisii și cei doi uh, secretari de stat, uh, în urma discuțiilor ulterioare, își vor, vor avea ocazia să răspundă și la întrebări. De aceea începem acum cu sesiunea de întrebări și răspunsuri. Doamna Geringer are întâi cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului ministru pentru prezentarea priorităților președinției poloneze. Am avut deja ocazia să ne întâlnim anterior și cu cât se apropia mai mult președinția, cu, cu atât primeam mai multe informații informații, iar acum, uh, iată, s-a făcut această prezentare și pentru care vă mulțumesc. În ceea ce privește brevetul european, pe 27 iunie, la Consiliul privind competitivitatea s-a ajuns la un acord privind o abordare generală cu privire la brevete. Ceea ce permite demararea colaborării cu Parlamentul European. Eu vă întreb următorul lucru. În discuțiile dumneavoastră se manifestă criterii în ceea ce privește uh, alocarea taxei anuale? și va corespunde dimensiunii pieței brevetului? Se va menține aceasta? În al doilea rând, traducerea brevetelor în limba engleză. Este vorba despre durata perioadei de tranziție care a fost stabilită la 12 ani. Aceasta va fi menținută sau va fi schimbată? Încă un aspect, operele orfane. Am avut avut uh, onoarea de a fi numită raportor cu privire la acest subiect în Parlamentul European și aș dori să vă adresez următoarea întrebare. Am aflat că pe data de 8 iulie ați avut primele discuții oficiale cu privire la drepturile de autor. Ați putea să ne spuneți despre calendarul privind operele orfane. Calendarul este foarte important, fiindcă uh, Dorim să știm dacă lucrările se vor finaliza în timpul președinției poloneze. Sper că așa vor sta lucrurile și sper că uh, colegul dumneavoastră ne va putea răspunde cu mai multe amănunte. Și încă o întrebare. Care sunt aspectele directivei discutate de membrii Consiliului în ceea ce privește chestiunile cele mai delicate? Aș dori să vă întreb dacă veți lua unele decizii grele, ca să zic așa, fiindcă ni se pare că această chestiune poate fi rezolvată rapid și eficient și poate fi un pas înainte pentru o armonizare viitoare a drepturilor de autor în general. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Sunt de părere să adunăm toate întrebările și apoi să răspundeți. Doamna Wikström, aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc, domnule ministru, pentru că sunteți alături de noi astăzi la comisia noastră. Vă mulțumesc pentru prezentarea priorităților foarte interesante. După cum bine știți, avem foarte multe dosare în pregătire la Comisia Jurii în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Multe din aceste dosare au suferit întârzieri semnificative fapt uh, regretabil, după părerea mea și nu numai a mea, dar fiindcă aceste dosare ar putea să joace un rol cheie, ca să nu spun hotărător, în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite în strategia 2020. Mă refer aici mai ales la propunerile legislative privind um, acordarea de autorizații colective, dar și uh, revizuirea uh, cadrului mărcilor înregistrate la nivel european astfel încât aș dori să vă întreb dacă Consiliul sub președinția poloneză se va alătura Parlamentului în ceea ce privește solicitarea adoptării rapide a acestor uh, propuneri legislative și a altora în domeniul uh, drepturilor de autor. Ați spus că sunteți gata să cooperați cu Parlamentul European și să îmbunătățiți cooperarea dintre noi în ceea ce privește drepturile de autor. Aveți alte idei uh, pe care ați putea să ni le exemplificați în ceea ce privește acest subiect? Vă mulțumesc! Danke. Mulțumesc, domnul Baltazar. Grazie, grazie președinte, eu saluto. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să urez bun venit uh, domnului ministru și uh, celor doi secretari de stat. Mulțumesc încă o dată guvernului polonez și colegilor polonezi din Parlamentul European pentru ospitalitatea de care au dat dovadă când delegația noastră a vizitat Varșovia. Le mulțumesc în, în egală măsură și pentru întâlnirile la nivel înalt pe care au fost organizate în timpul delegației noastre pentru partenerii de discuții. Am uh, discutat și cu membrii ai mediului universitar, uh, judecători și așa mai departe. Chestiunile din prezentarea de astăzi se, regăs- se regăsesc printre cele discutate în cadrul delegației la Varșovia. Dar, bineînțeles, au fost trecute în revistă, în revistă multe subiecte astăzi, încât, uh, iată, ar putea fi adresate numeroase întrebări. În ceea ce privește brevetele, dat fiind că uh, acest subiect uh, nu este deloc ușor, aș dori să adresez câteva întrebări aici. Brevetele fac obiectul două reglementări și apoi se pune problema regulilor de jurisdicție, care joacă un rol crucial în ceea ce privește coerența acestui pachet. Astfel încât, care este rolul președinției poloneze, a guvernului polonez, în ceea ce privește dialogul interinstituțional între cele trei instituții europene? și când vine eh, aici în domeniul brevetelor. Dar fiindcă brevetele, cum am spus, reprezintă un subiect delicat și foarte important. Nu dorim să existe păreri contradictorii, dar trebuie să ne asigurăm că avem contextul potrivit. Domnul Lichtenberger. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Aș vrea foarte pe scurt să adresez câteva întrebări. Ați vorbit despre complexul uh, drepturilor de autor și ați spus că vă veți strădui foarte mult pe această direcție. Mi se pare un lucru pozitiv și sper că uh, veți reuși să ajungeți la o soluție bună, pentru că știm cu toții că tocmai operele celui secolului 20, cel puțin uh, pentru mine, în ceea ce privește literatura, sunt ceva ce doresc neapărat să prezervăm și la care să avem acces. Pentru că și pentru conștiința istorică a populației la general este un lucru foarte important. Și în acest context uh, este vorba și despre o reformă a societăților de valorificare care a fost anunțată de către comisie. Dar câteodată am impresia că nu prea se reușește progresul, respectiv că nu progresăm suficient de repede. Cum vi se pare dumneavoastră acest lucru? Credeți că, în calitate de președinție, puteți să faceți oarecum presiune? Pentru că, fără o reformă a societăților de valorificare, nu vom face niciun pas înainte nu vom face niciun pas înainte în domeniul general al drepturilor de autor. Acesta este un subiect foarte urgent și voiam să-l subliniez. În ceea ce privește brevetele, da, într-adevăr, suntem pe calea către un brevet comunitar și adoptarea acestuia și mi-aș dori ca și obiectivele să fie vizate, să ne concentrăm asupra lor și de asemenea să vorbim despre accesibilitate și mai ales despre prezervarea unei uh, calități foarte mari a brevetului în Europa. Noi nu vrem să avem un brevet uh, al Statelor Unite în uh, Europa, pentru că altfel s-ar crea o presiune foarte mare asupra IMM-urilor, așa cum se întâmplă în prezent în Statele Unite. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră față de acest subiect. În ceea ce privește activitatea ulterioară, mi se pare uh, foarte corect să procedați uh, în felul acesta. Ieri am avut o primă dezbatere și am spus că uh, ne aflăm într-o fază de tranziție și că ar putea să fie necesar să existe o separație între legislația veche și cea nouă și tocmai această chestiune a reședinței obișnuite, o țară, un domiciliu este un subiect oarecum delicat și mai trebuie să se discute pe marginea acestuia. Uh, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în acest domeniu al dreptului succesoral. Mulțumesc, uh, domnul Masip. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Îi felicit pe reprezentanții polonezi pentru că ei au, uh, abia și-au uh, preluat mandatul și demonstrează în mod clar că vor să dea dovadă de spirit european și uh, de asemenea că doresc cu adevărat să lucreze. În ceea ce privește prezentarea domnului ministru de astăzi, aș vrea să vă încurajez să folosiți aceste șase luni pentru a rezolva cu adevărat problemele care ne îngrijorează, problemele dificile, probleme care ne-au preocupat uh, la Parlament și în uh, statele membre de multă vreme. Vorbim aici despre marginalizarea limbilor, despre brevete, uh, președințiile belgiană și maghiară abia au atins acest subiect, au scrijelit un pic la suprafață, însă cred că ar trebui să uh, ne ocupăm mai mult de el pentru că va reveni asupra noastră și ne va mușca. Vă încurajez să, folosiți de cele, să vă folosiți de șa- cele șase luni pentru a trata această chestiune a limbilor și de asemenea să o rezolvați încercând uh, să încercați să găsiți o rezolvare foarte bună. Știți că avem un prestigiu european și noi trebuie să fim uh, motorul care conduce întreaga, întregul vehicul. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Întâi va răspunde domnul Kwiatkowski și apoi cei doi subsecretari de stat. Domnule ministru, aveți cuvântul. Dziękuję Pani Przewodniczący. Jeżeli Państwo pozwolą, ja... Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, toate aspectele pe care le-ați menționat au fost incluse în prezentarea mea inițială, deci nu trebuie să aveți niciun dubiu în ceea ce privește hotărârea președinției poloneze în toate zonele menționate. Dar acum, pentru a vă furniza niște răspunsuri specifice, uh, le voi da cuvântul uh, colegilor mei care se ocupă în ministerele lor de aceste lucruri. Cred că vom începe cu brevetul european și voi da cuvântul domnului Coraleț. Mulțumesc, domnule ministru. Voi încerca să abordez întrebările pe care le-ați adresat referitoare la brevetul comunitar unitar. Pe 27 iunie a existat o uh, sesiune extraordinară, iar Consiliul a fost uh, de acord cu textul documentului privind regimul lingvistic și funcționarea acestui brevet uh, european unitar. Iar răspunsul meu referitor la întrebările specifice este următorul. Dimensiunea pieței. Acest lucru a fost discutat în mod intens în, și, în particular, înainte de această întâlnire extraordinară care a avut loc pe 27 iunie. Ceea ce s-a decis, în final a fost o reîntoarcere la consensul atins în uh, anul 2009. Acesta se referea la dimensiunea pieței, care va fi unul dintre criteriile determinante pentru stabilirea nivelului taxelor. Dar, uh, eliminat din proiectul de raport a fost o referință referitoare la dimensiunea pieților, uh, măsurată în funcție de numărul de populație. Deci acest element care se referă la populație a fost eliminat, însă criteriul privind dimensiunea pieței a fost menținut în acordul uh, la care a ajuns Consiliul. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare specifică, perioada de tranziție de 12 ani a fost aprobată și se regăsește în text. Cred că este rezultatul unui compromis dificil care a fost atins între statele membre. Și nu cred că ar trebui să redeschidem o discuție pe marginea acestui subiect, și anume lungimea acestei perioade, pentru că ar putea să pericliteze în mod serios acest compromis dificil la care s-a ajuns în Consiliu. Acum, revenind la întrebarea domnului Baltazar, aș vrea să subliniez că, după părerea noastră, discuția privind brevetul european unic este una dintre prioritățile cele mai importante. Problema este însă următoarea. Fiecare dintre cele trei componente ale acestui dosar au fost adoptate urmând o procedură diferită. Pentru că, în mod sistematic, sau soluțiile sistematice uh, sunt uh, vor fi decise la curte, iar regimul lingvistic a fost adoptat de către Consiliu, care a solicitat un aviz din partea Parlamentului. Și iar al treilea element, acesta este în prezent în discuție și trebuie să fie uh, dezbătut la Consiliu, este vorba despre un acord internațional, care pornește de la sistemul comunităților. Deci fiecare dintre aceste trei elemente a fost discutat conform uh, însă cu o altă procedură, o procedură diferită. Ați întrebat cum ne imaginăm activitatea noastră în cele șase luni pe marginea acestui dosar. Sigur că procesul de consultare cu referire la regulament acesta va continua în conformitate cu procedurile aplicabile. Acest lucru este cât se poate de evident. În ceea ce privește cel de-al treilea element, acordul interguvernamental, putem să uh, ne arătăm disponibilitatea de a vă informa cu privire la progresele înregistrate. progresele înregistrate în urma discuțiilor dintre statele membre cu referire la acest acord interguvernamental. Deci, de fiecare dată când va exista o solicitare, vă vom putea furniza informații actualizate. Și vom pregăti raportul nostru pentru dumneavoastră în numele statelor membre implicate în negocieri. Doamna Lichtenberger a întrebat despre obiectivele pe care dorim să le îndeplinim în ceea ce privește acest dosar. Cred că obiectivul principal este să eliberăm capitalul uman, pentru că acesta poate să fie unul dintre motoarele de creștere cele mai importante în Europa. Dacă acesta este obiectivul nostru, atunci uh, putem pune următoarea întrebare. Pentru cine pregătim toate cele? Și sunt cât se poate de convins că acest regulament va fi în beneficiul IMM-urilor, astfel încât costul pentru protecție să fie un aspect semnificativ. Iar în final, va trebui să încercăm să combinăm două concepte contradictorii. Dacă este să privim uh, regimul lingvistic, dezbaterea continuă de 30 <laughs> de ani, pentru că, pe de o parte, cu toții dorim să respectăm toate sensibilitățile lingvistice, pe de altă parte, trebuie să creăm un sistem care să fie economic și să nu fie scump. Și trebuie să încercăm să găsim cea mai bună soluție. Este greu de obținut un consens. A fost un acord dificil, după cum bine știți. A fost vorba aici despre o cooperare consolidată Deci procedura de urmat a fost una dificilă. Însă, consensul care s-a obținut pare să fie cel potrivit pentru atingerea obiectivului de a reduce costurile în mod semnificativ. Pentru a răspunde la ultima întrebare, aș vrea să subliniez că sistemul care a fost creat se bazează pe un principiu al deschiderii. După părerea mea, administrațiile țărilor care sunt în afara uh, mecanismului de cooperare consolidată vor adera la acest sistem mai devreme sau mai târziu, pentru că vor observa că este în beneficiul IMM-urilor. Cam atât în ceea ce privește răspunsul meu la întrebările specifice. Dacă există alte întrebări, acestea, la acestea vă răspunde domnul ministru al culturii. domnule președinte, stimați membri ai comisiei, aș vrea să discut uh, domeniul uh, drepturilor de autor, care va fi subiectul activității președinției poloneze, dar de asemenea aș vrea să subliniez că vom da o atenție sporită zonelor domeniilor care au fost abordate de Comisia Europeană prin proiecte legislative specifice. Sigur, pe primul loc este proiectul de directivă privind uh, așa numitele opere orfane. O să vă dau mai multe detalii în legătură cu acest subiect uh, când voi răspunde la întrebarea doamnei Geringer de Odenberg. Un alt uh, subiect care va fi dezbătut, pentru că am primit oficial, am primit uh, informații neoficiale că s-a schimbat uh, votul în ce privește proiectul de directivă pentru amendarea directivei uh, privind protecția copyright-ului și termenele de protecție a copyright-ului. Știm că Știm asta încă din, știm că încă din 2009 directiva a fost gata și a așteptat o majoritate în Consiliu și am fost informați că acum există, s-a format această majoritate și cu siguranță președinția poloneză își va îndeplini rolul din acest punct uh, de vedere. Un alt, o altă problemă, una generală, este un proiect de reglementare privind Uh, împuternicirea biroului pentru piața unică cu competențe în domeniul respectului dreptului de proprietate intelectuală. Știm că Observatorul European a fost o idee bună inițial, dar acum pare să fi devenit superflu și uh, s-a produs o schimbare și președinția poloneză va lucra și pe acest subiect. Un alt subiect legat în strâns de operele orfane este cel al uh, bibliotecii digitale Europalia, Polonia a decis să susțină această idee financiar și este o zonă, un domeniu important pentru președinția noastră și vom susține în totalitate. Dați-mi voi acum să mă întorc la proiectul de directivă privind operele orfane. Aș vrea să subliniez că proiectul de directivă E un text uh, îndelung așteptat. Știm că statele membre uh, își dezvoltă soluții juridice în domeniu, deci există o anumită experiență în ce privește reglementarea și aplicarea reglementărilor. De asemenea, în Polonia uh, noi înțelegem nevoia pentru o astfel de soluție și de asemenea pregătim scenarii la nivel național. Directiva ar, fi, ar avea un efect benefic pentru că ar crea niște uh, reglementări funcționale la nivel european și practic ar fi același sistem în toate statele membre. Dar evident, ar trebui subliniat faptul că în timpul dezbaterii asupra directivei trebuie în continuare să respectăm principiile de bază ale copyright-ului și anume Uh, creatorul, artistul, este proprietarul drepturilor conexe și, indiferent de procedura în ansamblul ei, acest principiu nu poate fi încălcat în directivă. Desigur, trebuie să existe posibilitatea de a avea acces la operele orfane și de a căpăta drepturi asupra lor, dacă este cazul, aceste principii trebuie respectate tot timpul. Activitatea pe acest uh, subiect deja a început. Pe 8 iulie a avut loc o primă întâlnire a grupului de lucru specific. Următoarea întâlnire va avea loc pe 21 și 22 septembrie și sunt convins că după o dezbatere uh, se va ajunge la un consens pe probleme cheie, cum ar fi uh, perioada de timp după care operele pot fi, deveni accesibile, pentru că conform directivei ar fi vorba de permiterea utilizării, așa s-a formulat, dar după cum știm, permiterea utilizării uh, se bazează pe o anumită doctrină istorică. Deci lucrurile astea trebuie uh, puse în ordine. Cred că începește un document, obținerea unui document formal și final. Cred că vom reuși așadar să finalizăm discuțiile în timpul președinției poloneze, astfel încât cel puțin uh, trialogul informal să poată începe. Herr Minister, meine Herren Staatssekretäre, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc, domnule ministru, domnilor secretar de stat, vă mulțumesc foarte mult. Vom susține președinția poloneză și vă dorim succes în tot ceea ce faceți în următoarele șase luni și, încă o dată, mult noroc și vă mulțumim foarte mult. Aveți cuvântul, domnule ministru. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să adaug un singur lucru, pentru că altfel n-aș fi satisfăcut de răspunsul pe care l-am dat doamnei Lichtenberger, care a început cu o întrebare pentru mine. În ce privește uh, reglementările de tranziție, știm că încă mai sunt lucruri de făcut, știm că în Consiliu până acum ne-am concentrat pe alte aspecte ale acestui regulament, dar în timpul președinției poloneze vom încerca să ne întoarcem la această problemă este evident că atunci când introduci noi reguli, trebuie să definești uh, perioada la care ele se vor aplica și cum va fi această perioadă specificată. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc uh, încă o dată și mult noroc în următoarele șase luni. Acum avem uh, avizul doamnei Tain pentru 15 minute și după aceea uh, comisarul Șefcovici. Doamna Tain, aveți cuvântul. Richtlinie über Wohnimmobilienkreditverträge. Mulțumesc foarte mult. Este vorba despre directiva privind contractele de credit pentru consum. Am dorit să grăbim lucrurile, să luăm o hotărâre în decurs de trei zile pentru a putea trece la traducere apoi. Vreau să mulțumesc secretariatului în acest sens. Vă mulțumesc din suflet. Dați-mi voie să mă refer la acele aspecte care au fost exprimate în poziția noastră. Principalele schimbări uh, a legătură cu armonizarea la directiva privind creditele de consum. Am analizat în detaliu toată această situație și mai ales um, am căutat să vedem dacă aceste două documente pot fi, pot fi pot, pot coexista, fiindcă există alineate formulate diferite în aceste două directive, iar din momentul în care s-a pus problema unei mai bune legiferări, trebuie să spunem că acesta nu este un exemplu bun al acestei legiferări. Nu cred că am avut succes în această inițiativă noastră. Această directivă privind, a cre- privind creditele de consum uh, a stârnit nemulțumiri, dar fiindcă alte directive au fost amendate, modificate, acolo unde, după părerea mea, nu era nevoie. acea directivă, după părerea mea, fusese extinsă de multe state membre, astfel încât o singură directivă uniformă ar fi fost suficientă pentru ambele domenii. În ceea ce privește despăgubirile, am ajuns până la urmă la un compromis care nu figura în textele de până acum. Am avansat uh, două teze care, până la urmă, aduc uh, cu sine un efect diferit. În cadrul negocieri, în, în contextul negocierilor care se desfășoară la ora actuală în Consiliu, cred că am putea să ajungem aici uh, să discutăm despre actele delegate pe care le-am eliminat cu excepția unuia singur. Data trecută am avut o altă poziție, fiindcă lăsasem unele acte delegate. Dar am fost sfătuită de diverse persoane în acest sens și până la urmă am observat că sectorul bancar s-a plâns că primea informațiile prea târziu în ceea ce privește rata anuală. La început perioada a fost de două luni, iar apoi Parlamentul a analizat actele delegate și a luat în considerare posibilitatea de prelungire cu încă două luni a acestora. În ceea ce privește considerentele, am operat mici schimbări Vă rog, deci, să le citiți cu atenție. Vorbim despre piețe locale naționale. E vorba despre protecție pentru consumatorii care achiziționează un produs pentru prima dată. Sunt termeni aici în germană, greu de tradus în alte limbi. E vorba până la urmă aici de acest termen înseamnă propria ta locuință, ă, prima reședință. Vorbim despre piața locală. Am înțeles din ă, articole de presă că evacuările forțate în Germania și Spania, de pildă, uh, reprezintă o problemă, iar spusele comisar, comisiei aici nu erau neapărat corecte. În Germania este vorba de o reducere a, evac a um, evacuărilor cu 10,3%. Iată, deci cum stă situația în acest an. Deci o reducere de 15,6% Această reducere s-a manifestat, deci, la fel și în Spania. Din punctul meu de vedere, este vorba despre o problemă și anume această rată variabilă a dobânzii avem aici o evoluție negativă, 5 milioane de șomeri, o cotă de 20% și dintre acești 5 milioane de șomeri, o jumătate dintre ei au un credit ipotecar pe care trebuie să îl restituie. Ei uh, devin șomeri, dar cresc în, crește în același timp și rata dobândii. Deci, uh, în cazul unui credit ipotecar tipic uh, din Spania, uh, costurile de credit au crescut cu 800 de euro pe an la un credit care durează 25 de ani. De la începutul crizei uh, financiare, numărul de executări silite a crescut cu mai mult de 6 ori la 94.000 în anul 2010 la sfârșitul anului 2010 crescul, prețurile au crescut cu 7% în comparație cu anul precedent. De asemenea, piața imobiliară în 2011 a căzut foarte puternic, scăderile au, um, vânzările au scăzut cu 30%. Deci, uh, această activitate a fost una care a fost profund afectată de către criză, de asemenea și activitățile uh, adiacente, cum a fi uh, activitatea notarilor, a avut de suferit. Deci se observă că piața Um, este una cu probleme, nu există o piață internă unitară, piețele sunt foarte diferite între ele și nu pot decât să îi rog pe toți colegii să promoveze în statele lor membre rate ale dobânzii fixe, mai ales dacă este vorba despre prima casă, Uh, vorbim aici despre locuințele rezidențiale, pornind de la contextul că, în calitate de cetățean, nu am niciun fel de influență asupra politicii guvernului, nici asupra politicii de îndatorare a propriului stat. De aceea, uh, nu pot să fiu protejat de către șomaj sau de către sau uh, de către alte riscuri aferente, cum ar fi un accident sau decesul. În Spania, există două evoluții negative care se întâlnesc. Pe de o parte, evoluțiile economice negative, pe de altă parte, um, faptul că creșterea ta dobânzilor foarte puternic. Deci, dacă Spania ar fi avut acum o rată a dobânzii fixă, șomajul ar fi existat în continuare, dar măcar rata dobânzii ar fi fost aceeași și nu ar fi trebuit să plătească mai mult. Pentru că uh, atunci când vorbim despre o rată a dobânzii fixe, se profită și de pe urma inflației. Să spunem că avem 800 de euro pe lună în primul an, de plată în 10 ani, nu mai vorbim despre 800 de euro. În majoritatea țărilor se înregistrează inflație, nu contrariul. Deci, la o rata dobânzii fixă, de fapt, creditul devine mai bun cu fiecare an care trece pentru plătitori. De aceea uh, sunt pentru introducerea acestor rate ale dobânzii fixe. Ar trebui să protejăm deci cetățenii mai mult și să promovăm, după cum spuneam, aceste rate ale dobânzii fixe. Îi rog pe colegi uh, să înainteze amendamente. Eu mă voi folosi de ele, m-am bucurat uh, um, să... Mă bucur să se întâmple așa. Cu siguranță mai pot fi făcute modificări în ceea ce privește uh, cadrul temporal. Majoritatea pleacă acum în vacanță și ne-am gândit ca termenul de uh, înaintare a, de, a amendamentelor să fie 13 septembrie, deci la o săptămână și jumătate după reluarea activității aici la Parlament. Votul este prevăzut pentru 10 octombrie 2011, totul pornit de la premiza că IMCO pe 17 octombrie va putea să voteze. Deci uh, nu ar mai rămâne prea mult timp pentru o uh, dezbatere, depinde cât de repede se va traduce amendamentele, Însă le promit colegilor că în orice caz vom face o întâlnire a raportorilor de umbră pentru a uh, putea avea un schimb de opinii înainte de vot. De asemenea, și Econul, uh, dacă își amână cumva votul, rămâne suficient din într-o dezbatere. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Masip, și apoi... Uh... A, Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor care a analizat în profunzime această chestiune, dar fiind că este din domeniu, Dacă comparăm legislația în diverse țări, vedem cum stau lucrurile în uh, Madrid. Uh, oamenii ies în stradă pentru a protesta. Amendamentele care trebuie depuse până, 13, până la 3, data de 13 septembrie ne fac să... Aici trebuie să ne dăm seama că în Europa trebuie să se țină cont uh, de faptul că ipoteca trebuie să fie percepută ca atare, ca o ipotecă colaterală. Danke, Frau Kollegin Regner, bitte. Mulțumesc, doamna Regner. Doresc uh, să mă alătur celor spuse de colegii mei, pentru că, și mai ales celor spuse de doamna Tain, pentru că este foarte important să avem această rată a dobânzii fixă. Vreau să subliniez și eu deși dumneavoastră a spus tot ceea ce merită să fie spus, uh, este foarte important să existe o coerență uh, cu directiva privind uh, creditele pentru consum Cred că comisia noastră nu este singura comisie care se ocupă de acest subiect și care uh, dorește această rată fixă a dobânzii. Activitatea noastră este una foarte bună, mai ales în ceea ce privește informațiile precontractuale și celelalte obligații de informare. Câteva idei care mă interesează. În primul rând, protecția datelor. Doresc să exprim o idee, această protecție a datelor este foarte importantă, mai ales um, atunci când vorbim despre credibilitatea creditelor, de niște um, măsuri mai severe pe care trebuie să le introducă băncile în ceea ce privește protecția datelor. Această protecție a datelor trebuie să fie uh, respectată în conformitate cu legislația europeană. În fine, problematica care cu siguranță este discutată foarte intens și la Consiliu, atunci când este vorba despre promovarea construcției de imobile rezidențiale. Aici trebuie să se țină cont de niște criterii cât se poate de clare și de excepții, mai ales când este vorba despre credite care se bucură de o promovare financiară. Mulțumesc, domnul Țuitca. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przede wszystkim... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc, doamnei raportor, pentru acest raport foarte bun și uh, vorbesc acum și în numele domnului Leșner, raportul nostru din umbră, care nu a putut fi prezent alături de noi, fiindcă este prezent la lucrările unei alte comisii parlamentare. Iar aici uh, trebuie spus că se dă un răspuns foarte bun la situația care s-a manifestat în timpul crizei economice și financiare în Europa, ne dăm seama că, acest, că un, o politică financiară și a creditelor reprezintă un uh, motor al creșterii, al bogăției cetățenilor și a dezvoltării uh, companiilor, precum și IMM-urilor. Iar aceste regulamente pe care le dezbatem și le propunem uh, trebuie să se îndrepte în această direcție pentru a asigura faptul că uh, că lucrurile pot funcționa normal, iar cetățenii își pot plăti datoriile. Raportorul din umbră m-a rugat să vă spun că este întru totul de acord cu punctul nostru de vedere. Mă bucur uh, foarte mult că vom avea o, întâl- o ultimă întâlnire cu raportorii din umbră pentru un schimb de păreri înainte de vot. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, și felicitări și din partea mea. Doresc doar să atrag atenția asupra faptului că sunt 56 de amendamente care au fost înaintate de către raportoare la o directivă care este oarecum uh, de mici dimensiuni. De aceea, uh, puneți la premisa că Comisia nu și-a făcut tema cum trebuie, pentru că până la urmă este vorba despre niște greșeli atât de mari încât probabil că au existat multe erori un asemenea produs nu ar trebui să fie a, prezentat în fața legiuitorului. Calitatea ar trebui să fie cu totul alta, pentru că ne punem întrebări referitor la ceea ce s-a întâmplat în uh, evaluarea de impact. Este o mare semn de întrebare referitor la acest lucru. Sigur, vom mai discuta și cu celelalte două comisii competente. În final, doamna Taina are din nou cuvântul. Mulțumesc pentru toate observațiile și sugestiile. Într-adevăr, această primă de stat pentru uh, modernizare și renovare și de aceasta trebuie să se țină cont și, după cum spuneam, mă bucur să primesc amendamentele din partea dumneavoastră. Cu siguranță va exista o întâlnire a raportorilor din umbră. Sperăm că Econ va vota un pic mai târziu pentru a putea avea această dezbatere pe marginea acestei directive foarte importante, pentru că, până la urmă, este vorba despre o directivă care afectează multă lume, fiecare dorește să aibă propria locuință, de aceea nu ar trebui să fie adoptată prea rapid, ci ar trebui să fie echilibrată. Bun, termenul de depunere a amendamentelor este 13 septembrie. Putem încheia acest punct. Nu știu dacă domnul Sefcovic a sosit. Dacă nu, facem pauză de un minut. Doamna Regner dorește să ia cuvântul la diverse, punctul care uh, urmează ulterior, dar da, da, sigur, putem să vorbim despre diverse acum. Vorbim despre subsidiaritate, se face referire la următoarele contestații care există din partea statelor membre la Parlament, fiecare dintre dumneavoastră poate să le analizeze, apoi trecem la diverse și dau cuvântul domnului Regner. O singură observație foarte oficială pentru a se înregistra în procesul verbal. Mă întreb dacă este posibil, mai ales uh, în vară, Um, temperatura să fie un pic mai mare în uh, sala de ședință a comisiei. Sigur, este o contribuție la uh, <laughs> economisirea de energie. Uh, aerul condiționat nu funcționează, se pare, cum ar trebui însă vom transmite această informație mai departe Departamentului Tehnic. Nu am însă prea mari speranțe. Până și în uh, sala de plenară de la Strasburg uh, am văzut că se acoperă ventilațiile pentru ca răcirea să nu mai fie atât de mare. Domnule Lichtenberger, da, într-adevăr, eu susțin intervenția colegei mele, mai ales în acest domeniu, pentru că trebuie uh, să se facă ceva. Pentru unii poate este ce, reprezintă ceva mai puțin important, însă în toate instituțiile publice, toate aceste instituții publice se adaptează la cei care poartă costum, deci uh, practic la uh, bărbați care se îmbracă cu sacou și pentru care temperatura aceasta scăzută nu este o problemă. Femeile însă sunt oarecum defavorizate din această cauză. Vă rog să priviți lucrurile și din această perspectivă. Nu vreau să verific dacă este corect acest lucru sau nu. Uh, mă gândeam că toți uh, încălzim la 37 de grade, <laughs> dar haideți să nu discutăm despre acest lucru acum. Bun, acum îl salut în uh, mijlocul nostru pe domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, Maroș Sefcovici. Comisia noastră are onoarea de a vorbi astăzi cu doi vicepreședinți ai Comisiei. În această dimineață am salutat-o pe doamna Viviane Reding în rândul nostru. Acum, iată, domnul Sefcovici este alături de noi. Doamna raportoare dorește să spună câteva cuvinte în început? Nu, întâi domnul comisar și apoi doamna raportoare. Domnule comisar, vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sper că voi putea ca uh, să avem și niște diapozitive cu aceste comentarii, pentru că e mai bine să avem și Uh, suplimente grafice. Dați-mi voie să încep. Știți foarte bine că acum două săptămâni am uh, făcut o propunere foarte importantă în legătură cu cadrul financiar multianual și de asemenea în legătură cu unele modificări în ce privește regulamentul uh, privind personalul. Pentru că dacă discuți capitolul administrativ pentru, pentru perioada următorilor șapte ani, discuți evident că toate lucrurile sunt uh, legate unele de celelalte și de aceea am hotărât să le abordăm uh, împreună. Situația este următoarea. Mm, uh, colegiul mi-a dat puterea să mă consult cu sindicatele și cu comitetul de personal pentru că trebuie să aplicăm aceleași proceduri când facem amendamente la regulamentul uh, privind personalul uh, în legătură cu noul serviciu de acțiune externă. Deci mai întâi Comisia ia notă de propunere și apoi începem procesul de dialog social și după ce dialogul social se încheie, evident, uh, prezentăm propunerea oficială dumneavoastră în calitate de legislatori și știți că acum, pentru prima dată, această propunere va fi discutată prin codecizie cu implicarea completă a Parlamentului European, deci cred că o să vin la comisia noastră mai des ca să discutăm aceste probleme, dar mă bucur că putem începe chiar de astăzi cu prezentarea de bază. Deci dacă ne uităm la uh, actualul proiect de text, uh, este, el se bazează pe o intrare în uh, vigoare acestor uh, modificări de la 1 ianuarie 2013 și s-ar aplica tuturor instituțiilor și agențiilor europene. Deci vorbim de vreo 55.000 de angajați, de funcționari. Vreau să continui cu contextul general. De ce am venit cu această propunere în acest moment? Uh, mai întâi am avut uh, câteva clauze de caducitate care trebuiau să fie respectate în referitor la regulamentul de personal și a trebuit să prevedem, de exemplu, că metoda de calculare a salariilor expiră deja la sfârșitul anului și, după cum știți, este metoda de calculare nu doar a salariilor, ci și a pensiilor și contribuțiilor pentru pensii. Al doilea factor foarte important a fost că trebuia să oferim răspunsuri la preocupările exprimate de acest Parlament și de Consiliu și Parlamentul uh, a cerut uh, suprimarea unora dintre elementele depășite din regulamentul de personal. De exemplu, Consiliul a cerut amendarea metodei de ajustare a remunerației și a pensiilor și uh, să se definească mai bine structura. Cu alte cuvinte, Consiliul vroia o mai mare legătură între responsabilitate și gradul funcționarului. De asemenea, e nevoie de uh, economii, uh, de ale cheltuielor administrative în această perioadă economică dificilă și să nu ignorăm măsurile care deja au fost luate de statele membre, care au trebuit și ele să-și adapteze uh, regulile pentru proprii funcționari publici la situația economică actuală. Și Comisia a vrut să răspundă la toate aceste preocupări într-un mod uh, cuprinzător și să ia în considerare natura intelectual a diferitelor uh, domenii de management al resurselor umane. După cum știți, uh, reglementările de personal și condițiile de angajare ale altor tipuri de personal se leagă de condițiile de lucru pentru personalul în toate instituțiile europene și toate agențiile și uh, instituțiile Uniunii Europene. Așadar, avem deja primul diapozitiv, succes maxim, acum putem să trecem al doilea, la al treilea direct. Știm că uh, regulamentul de personal este un instrument esențial care să garanteze faptul că uh, serviciul uh, european public este de cel mai înalt standard, de cea mai înaltă calitate și că ne oferă calitatea serviciului care ne permite să ne îndeplinim funcțiile așa cum sunt ele prevăzute în tratate. Chiar dacă Uniunea Europeană și instituțiile se confruntă cu provocări extraordinar de mari, această propunere trebuie să realizeze un echilibru, echilibru între nevoia de mai multă eficiență și, pe de altă parte, nevoia de a păstra capacitatea instituțiilor europene de a îndeplini, și îndeplini politicile și de a atrage uh, personal înalt calificat. Și o să vorbesc mai târziu despre cât de important este să avem Uh, experții cei mai buni, cât de important este să putem angaja uh, competențele profesionale cele mai înalte pentru uh, îndeplinirea datoririlor noastre, pentru că deși cineva poate critica dimensiunile personalului nostru, dacă comparăm, sigur, cu administrația națională, o comparație Uh, care e foarte populară, populară, dar putem spune că personalul european e destul de mic pentru toată activitatea pe care o facem pentru 500 de milioane de europeni și compensăm prin înalta calitate a muncii noastre. De aceea, luând în considerare toți acești factori pe care am menționat, noi sugerăm următoarele măsuri. Sugerăm ca să se producă o reducere de 5% de personal în toate categoriile, în toate instituțiile până în 2018, comparativ cu nivelurile, nivelurile din 2012, folosind uh, fluxul normal, asta însemnând uh, pensionări și restricționarea noilor contracte. Deci, practic, nu vom înlocui toate persoanele care se vor uh, pensiona, și se sugerează că această reducere se va face cu 1% în fiecare an, ceea ce cred că este fezabil în toate instituțiile. Reducerea personalului, de asemenea, va cere ca fiecare membru al personalului să muncească mai mult pentru a uh, prelua o parte mai mare din uh, munca necesară pentru a atinge, evident, aceleași politici, obiective de politici pe care ne le-am fixat. Și asta înseamnă că vom uh, crește uh, timpul de lucru uh, săptămânal în toate instituțiile de la 37,5 la 40 de ore pe uh, uh, săptămână fără compensație financiară. Și pentru a aduce mai multă claritate uh, dezbaterii privind condiții de muncă favorabile familiei, posibilitatea ca fiecare instituție să-și facă propriul sistem flexibil de management al muncii, va fi menționată în regulament, pentru că a fost uh, folosită această metodă, dar niciodată nu era menționată specific în regulament. Acum va fi și asta e foarte important, managementul nu va participa la schema generală pentru personal. Nu va fi inclus în schema generală pentru personal. Și un alt element adițional, pentru că am fost întrebat acest lucru deja, ce să facem uh, cu posibila aderare a Croației. Croația uh, foarte curând va deveni uh, nou membru al Uniunii Europene. În acest caz, evident, situația va fi abordată separat, așa cum s-a făcut la toate procesele de extindere de până acum. Deci va fi o problemă separată, nu uh, ne ocupăm de el în această propunere. Metoda de ajustare a salariilor și pensiilor va fi prelungită cu 8 ani. De la 1 ianuarie 2013, se va face acest lucru și scopul nostru este să simplificăm substanțial această metodă și de asemenea să răspundem la cele mai frecvente critici pe care le-am primit atunci când aplicăm această metodă. O critică a fost legată de reprezentativitatea uh, uh, eșantionului și să uh, creștem uh, numărul uh, statelor de referință la 10, propunem să includem Suedia și Polonia, pentru că acum putem, uh, în acest fel putem spune că fiecare val al extinderii va fi reprezentat în eșantion. Un alt, o altă critică care ne-a fost adresată și s-a discutat de multe ori și în acest Parlament uh, subiectul, a fost că există această clauză de criză. Cum funcționează, când funcționează și de ce această clauză de criză nu a funcționat corespunzător în circunstanțele foarte dificile din uh, timpul crizei din 2009. Deci ce facem acum? Propunem o clauză de criză care va funcționa în mod clar în condițiile unei situații similare cu cea din 2009 și propunerea pe care am făcut-o este că dacă, Doamne ferește, se mai întâmplă același lucru, atunci clauza aceasta va funcționa și va fi foarte clar că situația sau condițiile de muncă ale angajaților europeni vor fi și mai clar legate de situația uh, funcționarilor publici din statele membre și cu măsurile pe care statele membre le vor lua în, măsuri, în circunstanțe extraordinare. Dacă e nevoie, pot uh, să fac mai multe precizări în discuția uh, care urmează. O altă problemă care este în regulamentul privind personalul și uh, se referă la metoda de stabilire a salariului, este așa numită taxă specială, impozit special. Noi ne-am hotărât să o numim ceea ce este de fapt. Este taxa de solidaritate, luăm o proporție mai mare din această taxă, va ajunge la 5,5% în 2012 și sugerăm ca aceasta să se aplice de la 1 ianuarie 2013. Sigur, este important de subliniat că această taxă de solidaritate este legată și va rămâne legată și în viitor de metoda de stabilire a salariului. Deci dacă avem o metodă de stabilire a salariului, avem o taxă de solidaritate. Dacă nu avem uh, uh metoda, nu avem nici taxa. Uh, deci cred că acest lucru va fi înțeles și în Consiliu, pentru că va trebui să uh, abordăm în mod echilibrat aceste chestiuni. Apoi, dați-mi să continui cu alte câteva măsuri care sunt foarte importante pentru angajați. Sugerăm că va trebui să respectăm uh, ceea ce le cerem altora. Ce cerem statelor membre? Am discutat foarte adesea în Parlamentul European problema presiunilor demografice și a provocărilor demografice și sugerăm statelor membre să ia măsurile potrivite în ce privește vârsta de pensionare. Prin urmare, propunem același lucru pentru funcționarii noștri și anume ca vârsta normală de pensionare, care a crescut de la 60 la 63 de ani în 2004, să crească și mai mult până la 65 de ani. Posibilitatea ca personalul să lucreze până la 67 va fi ușurată și va fi făcută mai atractivă. Vârsta minimă pentru pensionare înainte de termen va crește de la 55 la 58 de ani, fără reducerea drepturilor de pensionare și la fel se va, uh, același lucru se va aplica uh, la uh, reducerea drepturilor, dar pentru că de multe ori am fost criticați de Parlamentul European, am decis că această procedură care acum se aplică la vreo 80 de ani pe an în fiecare instituție să fie și mai limitată. Cele mai înalte grade în categoria AST, asistent vor fi accesibile acum numai uh, asistenților celor mai buni care au trecut cu succes procedurile de selecție pentru un post care cere cel mai înalt nivel de experiență și de responsabilitate în această categorie. Deci aici uh, avem aceeași abordare care a fost folosită pentru gradele AD în reforma din 2004, în cadrul reformei din 2004. Consecința analizei și a cerințelor venite de la Consiliu în ce privește anumite uh, slujbe specifice și gradele și categoriile de angajați ne duc la propunerea care spune că uh, sarcinile de secretariat din instituții nu mai trebuie uh, îndeplinite de uh, angajați uh, pe viață, ci de personal contractual. Deci nu se aplică la personalul actual, dar în viitor personalul va fi recrutat pentru aceste funcții cu, uh, ca și agenți contractuali cu posibilitatea de a obține uh, contracte pe durată nelimitată. Și apoi am încercat să răspundem uh, unor provocări de management foarte dificile pentru toate instituțiile și am decis că durata maximă a contractelor pentru agenții contractuale în instituții va fi crescută de la 3 la 5 ani, ceea ce permite un planning mai bun, o planificare mai bună și un management mai bun. O altă problemă care a fost foarte des uh, discutată de către Parlamentul European uh, a fost legată de condițiile pentru așa numita așa numitul uh, sejur anual al angajaților publici, al angajaților europeni Uh, călătoria către locul de recrutare, deci către țara de origine, călătoria anuală. Adesea s-a, a fost o critică că e vorba de o metodă depășită pentru că calcularea timpului și compensației bănești era bazată pe kilometri de cale ferată. Deci astăzi când uh, călătorim foarte departe, de obicei călătorim cu avionul și de aceea am decis să modernizăm această măsură și am luat exemplul uh, exemplul pentru aranjamentele care există în organizații cum ar fi OECD și sugerăm că această călătorie anuală către statul de origine va fi limitată la un maximum de două zile în loc de șase zile și metoda se va calcula prin mijloace moderne și nu pe kilometri de cale ferată ca până acum. În ce privește în ce privește agențiile, știți că colaborăm ă, intens cu colegii noastre din grupul interinstituțional în legătură cu modul de a îmbunătăți guvernanța și eficiența în agenții și de asemenea prezentăm unele amendamente la regulile de personal din agenții pentru a permite o implementare mai consecventă a reglementărilor care să țină seama de particularitățile agențiilor și asta ne duce la introducerea unei noi categorii de personal temporar pentru agenții cu reguli specifice pentru el și sper că acest lucru va fi apreciat. De ce facem toate aceste lucruri? În primul rând pentru a crește eficiența. Al, în al doilea rând pentru a răspunde la cererile care ne-au fost adresate de a face cheltuieli suplimentare. Și după cum știți foarte bine, în Parlamentul European, Uh, și vă rog să folosiți acest argument uh, cât de des puteți în discuțiile cu mass media, în dezbaterile noastre din statele membre și sigur voi face și eu tot ce ține de mine ca să folosesc acest argument în discuțiile cu Consiliul și anume că s-au făcut deja în 2004 uh, niște uh, reduceri de cheltuieli foarte mari. Știți cât de profunde au fost reformele atunci și datorită acestor reforme am economisit deja 3 miliarde de euro uh, și această reformă va mai aduce încă 5 miliarde de euro în economii până în 2020. Ce mai aducem noi ca propuneri prin măsurile pe care tocmai uh, le-am uh, menționat este un miliard de cheltuieli suplimentare peste ce s-a economisit deja în reformele din 2004. Deci cred că și în acest domeniu prezentăm niște propuneri foarte credibile. Cred că este foarte important de asemenea să le reamintim partenerilor noștri viitori de discuție că uh, cheltuielile administrative ale Uniunii Europene reprezintă abia 5,8% din cadrul financiar multianual uh, pentru o uh, perioadă de șapte ani, ceea ce nu reprezintă, după cum știți, decât 1% din PIB-ul Uniunii Europene. Deci cred că este un preț corect, ca să spun așa, pe care trebuie să-l plătim pentru contribuția pe care uh, funcționarii publici europeni o aduc la proiectul Uniunii Europene. De asemenea, aș vrea să spun că atunci când vom pregăti cadrul uh, financiar multianual, uh, când am pregătit cadrul, am decis să avem un mesaj foarte puternic și cred că l avem pentru că vom îngheța costurile administrative active timp de șapte ani. Și aș vrea să văd eu o altă administrație publică care ar fi uh, la fel de eficientă și la fel de pretențioasă cu, propria sa, cu propriul său personal. Și cred că acest lucru se vede în mod clar și așa cum trebuie să se vadă în discuțiile noastre și în cele care vor mai fi. Cred că trebuie să închei reamintind uh, un alt lucru, un alt element foarte important și anume că deja de câțiva ani de zile funcționăm conform politicii de creștere zero în ce privește numărul de funcționari și vă pot spune că măsurile pe care le-am propus Colegiului Comisarilor ne vor duce la un proces uh, foarte dificil de realocare, de a căuta schimbări și îmbunătățiri din punct de vedere al eficienței în toate domeniile și va fi un exercițiu foarte important, dar deloc ușor. Așadar, sper că acest efort să fie recunoscut așa cum merită, pentru că uh, atunci când uh, am discutat preliminar cu unele delegații ale statelor membre care au venit să mă vadă, le-am spus că eu uh, am făcut tot ce a depins de mine și colegii m-au susținut pentru a pune pe masă propuneri cât mai credibile. Nu mi-a mai rămas nimic în mânecă, nu mai am niciun nas în mânecă am prezentat toate lucrurile astea cât se poate de transparent și de credibil, m-am uitat la toate rezervele pe care le am și nu mai am niciun fel de marge de manevră. Știu că probabil uh, acest lucru nu e acceptat de toată lumea și că la masa negocierilor, când vom fi la discuții, uh, va fi această atitudine, dar vă pot spune că aceste măsuri pe care le prezint acum sunt, cred, uh, un echilibru foarte bun, pentru că prezintă uh, economiile pe de-o parte, dar pe de altă parte și calitatea de care avem nevoie în serviciul uh, european, în, uh, în ce privește funcționarii publici europeni. De multe ori mi se pune întrebarea, de ce avem nevoie de funcționari publici europeni? Și le spun că fără uh, ei n-ar fi nimeni care să supravegheze piața unică, nimeni care să supravegheze sistemul Schengen, nimeni care să... Uh, facă toate acele negocieri dificile uh, economice ale Uniunii Europene și comerciale. Și uh, din experiența noastră știți că vă întâlniți cu partenerii din statele membre sau partenerii de negocieri comerciale sau uh, când uh, ai de-a face cu niște giganți industriali, cu cine te întâlnești acolo? Cu uh, diplomații internaționali de top, cu funcționari europeni de top și, uh, sigur, cei mai pricepuți și mai scumpi uh, avocați uh, din lume. Și, sigur, funcționarii trebuie să existe uh, funcționari de calitate care să protejeze interesul european general. Și cred că acest lucru va fi înțeles în negocieri, pentru că dacă re- aș reuși să vă arăt și ultimul slide, uh, nu, nu se poate din păcate, dar o să-l distribui mai târziu. Avem deja acum o problemă foarte mare în a atrage cei mai buni oameni în anumite categorii și din anumite țări. Și dacă mă uit doar la uh, rata de aplicanți pentru 2010 concursurile AD. Deci dacă ne uităm la Germania, are o rată de 16% în Uniunea Europeană, am avut mai puțin de 8% aplicații care au venit din Germania. Sigur, e și mai dramatic în Marea Britanie, care are, deci Marea Britanie are o rată de 20% și avem mai puțin de 2% de tineri britanici care ar fi interesați să lucreze în instituțiile europene. Și pot continua și cu alte uh, țări deci uh, încerc să transmit mesajul că e foarte dificil pentru mine să vorbesc uh, dimineața despre economii și tăieri de fonduri și după amiaza uh, să mă duc în altă țară și să fiu criticat de guvernul de acolo că nu am respectat echilibrul geografic. Pentru că am avut experiențe cu procese de recrutare care au dus la posibilitatea de a avea manageri dintr-o anumită țară care nu erau interesați de slujba respectivă pentru că salariul se părea prea mic. Deci vă spun foarte sincer, uh, știu că aceasta e comisia care va discuta aceste chestiuni și vreau să vă cer înțelegerea și suportul, pentru că știu că în discuțiile care urmează voi avea nevoie de ele. Vă mulțumesc foarte mult și scuze că am vorbit atât de mult. Mulțumesc, domnule vicepreședinte al comisiei. Urmează doamna raportor, Dagmar Berend. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Sefcovici, dragi colegi, dragi colegi, sigur că nu pot să abordez fiecare punct pe care l-a tratat domnul vicecomisar. De aceea doresc să spun câteva lucruri cu aspect general care au de-a face cu um, chestiunile abordate de domnul comisar. Este foarte simplu de spus. Uh, să spunem că este nevoie de alți funcționari la instituții. Niciunul dintre noi, nici cei de aici de la Parlament nu ar fi în stare să facă activitatea legislativă absolut nimic nici sarcinile noastre nu le-am putea îndeplini dacă uh, nu ar fi aceștia. De aceea, Uniunea Europeană și instituțiile sale nu ar fi capabile nici să desfășoare activitățile de fonduri structurare, nici alte controle, deci nimic din ceea ce așteptăm de la instituții fără să aibă personal calificat. De aceea cred că propunerea care uh, se află în fața noastră, care nu este o propunere definitivă, dar care trebuie să treacă prin procedura dialogului social cu toate celelalte instituții, trebuie să se discute cu sindicatele, cu consiliile de personal. Cred că acesta este un început bun și sunt uh, recunoscătoare domnului vicepreședinte care ne spune că nu este vorba aici despre niciun fel de trick sau păcăleală. Acest uh, joc, că avem ceva în fața noastră și aștept acum uh, niște rezultate mai slabe ale negocierii și mai am un as în mânecă, această abordare nu mi se pare una bună, ci abordarea corectă este una sinceră și transparentă. Asta putem oferi, dar mai mult nu. Și sperăm Consiliul va face acest lucru. Însă însă nu sunt cât se poate de sigură că aceasta va fi abordarea lor. Vom vedea dacă statele membre vor putea recunoaște așa ceva, însă aceasta va fi și întrebarea cu care ne vom confrunta. Statele membre oare vor fi sincere în abordarea acestui subiect, fără să dea dovadă de populism și fără să dorească să facă economii suplimentare, pentru că cred că această propunere oferă oricum suficient potențial de economisire. Dragi colegi, ultima reformă din anul 2004, care durează până în anul 2020, uh, economisește 9 miliarde de euro. Vă puteți imagina, deci, că în această perioadă de timp de 16 ani, imaginați-vă, deci, cât ar fi reprezentat această sumă exprimată în procente din bugetul unui stat membru. Este imposibil. Acum uh, avem un potențial de economisire de 1 miliard suplimentar, de fapt 8 miliarde plus 1 miliard și vorbim despre o sumă uriașă. Cred că abordarea este cea corectă, chiar dacă sindicatele și um, reprezentanțele angajaților nu vor fi de acord cu toate punctele. Și cu siguranță ei sunt cei care reprezintă drepturile angajaților. Doresc să mai abordez două puncte uh, referitor la care, domnule președinte, știți că nu sunt convinsă că este abordarea corectă. Mă refer aici uh, la activitățile de secretariat, unde se dorește introducerea unei noi clase pentru angajați, unei noi categorii. Aveam până acum funcționari și uh, aveam uh, angajați pe baze contractuală, care uh, contract dura 3 ani până acum și de acum înainte se poate uh, discuta despre o perioadă contractuală de 5 ani. Se dorește introducerea unei categorii uh, de angajați angajați pe perioadă nedeterminată, însă cu un salariu foarte slab, foarte mic. Uh, este vorba însă de angajați care vor avea practic aceeași activitate și eu cred că această propunere, această parte a propunerii nu a fost gândită până la capăt, pentru că nu se va putea impune așa ceva și nu, se va, și nu va exista niciun echilibru geografic, pentru că multe din activități uh, vor trebui să răspundă și acestui criteriu al echilibrului geografic și um, sigur că salariul pentru un secretar sau o secretară în categoria respectivă uh, nu va fi acordat celor mai buni colegi care vorbesc două, trei din străină. Acest lucru va fi imposibil și, în afară de aceasta, nu este compatibil cu echilibrul geografic. De aceea, eu, în calitate de raportoare, nu voi susține această propunere. Sper că și Parlamentul mă va susține în uh, această hotărâre a mea. Nu am avut încă ocazia să vorbesc cu toți raportorii din umbră despre acest lucru. Planific o asemenea întâlnire pentru începutul lunii septembrie, după vacanța de vară. Am discutat cu colegul meu Baltazar de câteva ori până una alta și știu că domnul Baltazar este alături de mine și consideră că această propunere mai trebuie să fie modificată. În ceea ce privește celelalte puncte și potențialul de economisire, poate că ar trebui să mai uh, subliniem aici consolidarea răspunderii. De asemenea, propuneri bune sunt uh, Există, însă nu cred că trebuie să creștem orarul de lucru și să reducem personalul sau uh, să înghețăm costurile active de administrație. Există însă și aspecte pozitive ale acestei propuneri, însă nu așa cum sunt ele prezentate. Sigur că trebuie să tratăm și acest subiect. Nu putem să trecem cu mașina de tuns iarbă peste toate instituțiile și să solicităm o economisire de 15% peste tot. La anumite agenții, la anumite instituții se poate face așa, altele însă nu uh, pot introduce această măsură. Uh, la anumite instituții lucrurile ar putea să funcționeze mai ușor, însă la altele nu. La Parlamentul European, care are un regim lingvistic diferit față de Consiliu și de Comisie, unde lucrăm diferit, unde avem un regim lingvistic cu toate limbile reprezentate și unde prin tratatul de la Lisabona am obținut noi sarcini și atribuții, o, uh, o nouă posibilitate de a interacționa, cu siguranță că nu este potrivit să procedăm astfel. De aceea, mi se pare corect să arătăm că dorim să se ia măsuri de economisire, suntem până la urmă într-o criză financiară și economică, însă sunt convinsă că atunci când tragem linie, uh, trebuie să uh, stabilim o marjă procentuală și să ne mișcăm în uh, această marjă. Mă gândesc aici și la Comitetul Regiunilor. La Comitetul Regiunilor, nu știu de ce mi-a venit tocmai acesta în minte, poate că la acesta este mai simplu să se procedeze așa, pentru că la ei fluctuația de personal a fost mai mare în ultimii ani. Și um, nu știu dacă domnul vicepreședinte uh, este de altă părere, însă cu siguranță eu sunt de această părere. În ceea ce privește limita vârstei de pensionare, modificarea acestor date, se pune întrebarea um, dacă este cea mai corectă cel mai corect mod de procedare, pentru că vorbim aici despre diverse poziții și funcții uh, Însă, sigur, este bine că discutăm despre acest subiect, este bine că sunt uh, că, ni se, că li se oferă posibilitatea funcționarilor de a uh, beneficia de uh, prevederi care să îi avantajeze. Trebuie să ne gândim însă și la călătoriile spre casă, la faptul că le sunt rambursate costurile, funcționarii uh, vor să audă asemenea lucruri. Cred în rest că propunerea este una bună, sunt curioasă care va fi rezultatul uh, dialogului social, aștept uh, o modificare, aștept o propunere modificată îmbunătățită. Sper ca colegii mei să mă poată susține în uh, propunerile și recomandările mele. Știu că unii colegi doresc să abordăm și alte subiecte, știu că vor exista și alte propuneri din partea comisiei, dar sunt convinsă că vom reuși să mai completăm acest text. Mulțumesc, doamnei raportor. Acum, domnul Țvievca. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję również. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în egală măsură să mulțumesc vicepreședintelui Comisiei pentru această analiză amănunțită a reformei propuse. Eu sunt pentru reformă în general, dar reforma nu trebuie să echivaleze cu distrugere, bineînțeles, trebuie putem să îmbunătățim uh, lucrurile, trebuie să să lăsăm deoparte pe cele învechite și să încercăm să modernizăm sistemul. Dar iar la ora aceasta aș dori să vă menționez un aspect cu care nu sunt de acord. Nu există administrație ieftine, nu există acest concept pur și simplu. În Polonia S-a vorbit despre administrație ieftină, niște irresponsabile. Până la urmă, a, toate acestea au dus la dezastre cum ar fi Smolensk și nu numai. Trebuie să ne dorim instituții eficiente, în primul rând. Iată de ce soluția trebuie să fie adaptată pentru ca instituțiile să rămână eficiente. Mă bucur foarte mult că vorbiți despre calitate, experiență și competență. Acestea însă trebuie să se traducă prin salarii adecvate și dumneavoastră ați spus uh, că nu putem să atragem persoane pregătite și instruite, fiindcă nu suntem competitivi la nivelul salariilor pe piață. la nivel mediu, salariile sunt mai mici decât pe piață, iar noi ar trebui să le majorăm. Haideți să ne, să, să, noi ar trebui să, să mărim această categorie de mijloc. Și colegul Baltazar împărtășește, împărtășește această părere. Aș dori ca în această propunere să vă gândiți și la parcursul uh, profesional, de carieră. Dacă o persoană muncește 10-15 ani fără să fie promovat, chiar până la urmă promovarea la nivelul gradelor are loc, fiindcă trece timpul. Aici ar trebui să găsiți, să găsiți o soluție, fiindcă dacă o persoană nu progresează, sau uh, nu dă dovadă de îmbunătățire, progres personal, atunci această persoană nu ar, fi trebui, nu ar trebui să fie promovată. Deci promovarea trebuie să aibă legătură cu calitatea muncii. În ceea ce privește această reducere cu 5% a numărului de angajați, nu suntem de acord. Fiindcă, așa cum a spus și Dagmar, pe bună dreptate, Parlamentul European funcționează altfel decât alte instituții decât Consiliul, de pildă, sau decât Curtea Europeană de Justiție. Fiindcă fiindcă, iată, de pildă, la curte, dacă angajații, dacă personalul este insuficient, termenele proceselor se prelungesc și așa mai departe. Deci, ar trebui ca aceste obiective de reducere a angajaților să fie să fie um, hotărâte în funcție de instituții. Nu putem ca noi și Curtea Europeană de Justiție, de pildă, să avem aceleași uh, ținte de reducere a personalului ca Comisia și Consiliul. Bineînțeles că puteți conta pe cooperarea noastră. Sunt foarte interesante dialogul social, am avut deja unele reuniuni în acest sens și știu uh, Uh, și știu la ce să mă aștept, dar în același timp uh, să știți că suntem alături de dumneavoastră în această hotărâre a reformei, fiindcă e nevoie de o reformă, dar trebuie ca reforma să fie de bun simț. Nu putem să ne permitem, uh, să permitem mass media să ne dicteze soluțiile, cine știe ce soluții extravagante. Iar informația aceasta a 1% din bugetul european pentru administrația europeană, 1% din buget nu reprezintă o sumă foarte mare. Deci vă urez în, în final toate cele bune, domnule comisar. Herzlichen Dank, Herr Kollege Vă mulțumesc, domnul Masip. Mulțumesc, domnule președinte. Problema nu este dacă noi suntem sau nu de acord cu dumneavoastră, ci că nu avem de ales. Trebuie să facem reforma pe care o propuneți dumneavoastră. Rest, uh, în afară de asta, se mai pun probleme de nuanță. Când prevedeți, uh, prognozați dumneavoastră intrarea în vigoare a acestor măsuri în calitate de comisar? Vor exista măsuri de tranziție? Mulțumesc, trebuie să mă uit la ceas, avem 10 minute. Doamnă Lichtenberger, uh, mă voi grăbi cât pot de tare. În primul rând, sunt de acord cu doamna Rothberend atunci când vorbim despre distribuția geografică, geografică și despre uh, treptele salariale mai joase. Vă rog să nu subestimați aceste trepte salariale. Ele sunt uh, mai importante uh, decât credem mai ales în zona industrială, de aceea trebuie să păstrăm acest uh, echilibru geografic. Suntem obligați să facem acest lucru pentru că dacă se va ajunge aici la un dezechilibru, acesta se va repercuta și spre nivelurile superioare. De aceea trebuie să fim cât se poate de precauți. În al doilea rând, nici eu nu vreau să începem această polemică împotriva funcționarilor din statele membre, făcând uh, tot felul de propuneri uh, eronate. Însă, în ceea ce privește regulamentul general, ați vorbit aici despre 5% și cred că ar trebui să ținem cont ca în clasele superioare de salarizare să spunem că nu este atât de dureros dacă se pierd anumite procente din salariu față de uh, treptele mai de jos în ceea ce privește salarizarea. Poate că ar trebui să existe o ecuație degresivă aici. În ce, un punct uh, care mi se pare problematic este această întrebare referitoare la management și la femei. Anumite reguli consideră că, dacă este vorba despre participarea femeilor la nivel managerial, um, trebuie să se țină cont de anumite criterii. Și sigur că merge și se poate face așa, însă uh, Trebuie să vedem cum stau lucrurile dacă se consolidează statutul. Și încă un punct o, care reprezintă pentru mine mereu o problemă. Cu ce ne comparăm în statele membre? Dacă este să facem o comparație cu serviciile diplomatice, atunci este clar că câștigăm mai puțin. Dar cred că trebuie să facem cumva o comparație de nișă. Uh, între birocrațiile din statele membre și serviciile diplomatice. Sigur că noi avem solicitări de regim lingvistic mai mari, însă nu putem să comparăm pur și simplu mere cu pere, pentru că știm că clasa diplomaților, mai ales în uh, țările din Europa Centrală, pot reprezenta o problemă. Și, de asemenea, aș dori să existe un schimb de opinii mai puternic între uh, funcționarii de la nivel național și cei de la nivel european, pentru ca înțelegerea din uh, administrațiile naționale să crească mai mult. Dar acest lucru nu poate fi făcut decât în cooperare cu statele membre, pentru că dacă sunt angajați uh, din nou funcționarii atunci când se întorc în statul membru Uh, și sunt introduși pe ușa din dos, atunci lucrurile sunt uh, oarecum problematice. Nici unul care, nici o persoană care este supracalificată nu va reuși să fie promovată așa cum trebuie și dacă așa funcționează lucrurile, avem o problemă foarte mare. Mulțumesc, doamna Tain. Domnule vicepreședinte, vreau să vă felicit în primul rând referitor la uh, măsurile de economisire um, care vor fi luate, mi se par absolut necesare. Uh, nu am nicio problemă în ceea ce privește faptul că două persoane stau în același birou persoane care au aceeași activitate, dar uh, sunt salarizate în mod diferit. Pentru că această problemă ne este cunoscută din uh, statele noastre membre, de unde provenim, uh, și de la Berlin și uh, șoferii de autobuz uh, până la urmă au salarii diferite chiar dacă fac cu toții același lucru, pentru că în contextul măsurilor de economisire s-a, uh, au trebuit să fie reduse puternic salariile. Însă am o întrebare și aș vrea să mă lămuriți. Uh, această întrebare mi-a venit în minte după contribuția domnului Tvivca. Este vorba despre posibilitățile de promovare. Pe lângă faptul că există prea puțin uh, britanici, există și prea puțin germani pentru pozițiile de management, pentru că acestea nu sunt suficient de bine salarizate. Îmi amintesc că înainte să-mi încep activitatea la Parlament, m-am întâlnit cu uh, funcționari uh, de la comisie care aveau cam 50 de ani și au și erau înainte de vârsta de pensionare și care uh, au dorit să demisioneze, apoi 10-15 ani au lucrat în calitate de avocați. În Germania nu există șanse de promovare. Dacă se întâmplă așa, trebuie să fii, în Germania trebuie să fii tânăr, să fii uh, femeie și să vii din România sau Bulgaria. Cam asta este exprimarea ca, pe care o am încă în minte sau răspunsul care mi-a fost dat. Și mai am o problemă în ceea ce privește echilibrul geografic, distribuția geografică nu vreau să mă refer numai la salarizarea care nu este suficient de bună, ci strict la aceste posibilități de promovare care nu sunt suficiente. Doamna Regnar și apoi domnul vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă urez, în primul rând, mult succes uh, în funcția noastră foarte dificilă și cu sarcina foarte dificilă pe care o aveți de îndeplinit. Știu că veți încerca să faceți lucrurile cât mai bine posibil. Um, în ceea ce privește această distribuție, vă rog să faceți tot ceea ce este posibil, astfel încât să evităm uh, această societate împărțită pe mai multe categorii, pe mai multe clase la Uniunea Europeană, pentru că eu nu mă simt foarte confortabil știind că um, așa stau lucrurile. Observ că există condiții de lucru diferite uh, aici la noi și confortul meu personal nu mai este suficient. Ați vorbit și despre alte subiecte care nu au fost obiectul discuției noastre, despre um, fondul de solidaritate, dacă acesta se referă și la pensii, dacă da, de ce, dacă nu, de ce nu. Și uh, în ceea ce privește lucrurile pentru străinătate, nu sunt sigură că folosesc terminologia corectă, însă um, mă întreb dacă propunerea prevede anumite modificări inovatoare, respectiv atunci când funcționarii își încep activitatea la Bruxelles, în urma modificărilor uh, față de țara de proveniență, mă întreb dacă uh, este nevoie de um, banii care se dau uh, pentru relocare și dacă suma respectivă trebuie să fie una fixă sau nu. Mai ales dacă persoana stă deja de 20 de ani în țara respectivă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru susținere și pentru întrebări, pentru că și sper că răspunsurile mele vor uh, clarifica unele dintre chestiuni. Uh, la început aș vrea să asigur comisia noastră și pe noastră ca membri ai comisiei jurii că suntem la dispoziția noastră. Sunt de acord că e o sarcină foarte grea și că uh, există foarte multe chestiuni tehnice implicate și, după cum știți, regulamentul de personal nu e ușor de citit. Așadar, serviciile mele, experții mei și eu însumi voi fi la dispoziția noastră dacă veți avea nevoie de informații și clarificări, o să vi le oferim. În ce privește uh, lunile, săptămânile și lunile următoare, uh, propunerea, în ziua în care propunerea a fost prezentată, președintele Barroso și cu mine ne am întâlnit ne-am întâlnit cu reprezentanții sindicatelor și cred că am început deja și dialogul politic. Mâine va fi prima întâlnire la nivelul directorilor general care va stabili calendarul, agenda și dialogul social va continua evident până la vacanța de vară, după care va fi reluat în septembrie și, desigur, vă vom informa um, corespunzător atunci când și cum va progresa această dezbatere. Cred că am avut deja unele schimburi cu reprezentanții personalului, Comitetul de Personal. Uh, m-am bucurat că au decis să, amâne, să uh, anuleze decizia de grevă, pentru că am spus întotdeauna că vrem să avem un dialog social complet și cred că îl vom avea. Așadar, vor, uh, cred că cooperăm foarte bine cu sindicatele. Ieri, răspunzând la întrebările domnului uh, Zvivca și altora, cred că am avut uh, o foarte bună concertare politică pe problema primelor și prom- promoțiilor. Am mai discutat despre asta acum câteva luni. Mă întrebați în legătură cu acele puncte pe baza cărora promovează funcționarii și complicațiile care există în acest proces. Încercăm să simplificăm și să găsim măsuri mai bune care uh, reflecta faptul că promovarea trebuie să fie bazată pe merit și în același timp trebuie să avem niște perspective solide de promovare a unei mari părți a personalului care sunt foarte calificați și foarte, care își fac treaba foarte bine. Deci trebuie să avem uh, o imagine cât mai echilibrată, să permitem celor care sunt cei mai muncitori să aibă cele mai uh, rapide perspective de avansare, așa cum se face în orice alt sistem. În ce privește problemele ridicate de doamna Dagmar Rodberger, evident, e o problemă dificilă și anume reducerile, tăierile de cheltuieli uh, și specificitățile fiecărei instituții. Știu că Parlamentul European este o instituție person- e foarte importantă, dar să fiu sincer, mi se spune același lucru din toate instituțiile, incluzând de la a mea. Și cred că, dacă vă uitați la creșterea din ultimii câțiva ani, veți vedea că, dacă ne uităm la procentaje, a fost uh, o creștere substanțială, deci cred că dacă încercăm să Uh, îmbunătățim eficiența și să vedem cum putem îmbunătăți activitatea noastră cu 1% pe an. Cred că se poate face asta și sunt sigur că în fiecare instituție ar trebui să existe posibilitatea de a examina această propunere. Uh, mai mult va fi o problemă bugetară și până la urmă va fi o problemă bugetară pentru că posturile pot fi uh, ocupate numai dacă există buget. Dar, cum spuneam, pentru că, cum spuneam și înainte, Comisia reprezintă doar 42% din stafful, din angajații tuturor instituțiilor. Asta înseamnă că uh, progresul depinde de participarea tuturor instituțiilor în acest uh, exercițiu. Deci uh, cerem și agențiilor să participe, pentru că ele au o mare parte din buget și din uh, personal, dar sunt sigur că asta va fi una dintre problemele care vor fi discutate în detaliu. Peste toate acestea trebuie să nu uităm că propunem o tăiere de 5%, însă în același timp cu creșterea timpului de lucru și cu schimbările în aceste călătorii uh, anuale, câștigăm 49% din uh, începește orele de lucru. Deci se compensează cumva tăierile uh, cu un efort mai mare din partea personalului. Deci când din punct de vedere al outputului, deci al volumului de muncă, e situația neutră. Începește personalul de, secret, de secretariat. Cred că, până la urmă, va fi o alegere politică și bugetară. Înțeleg că uh, pentru o persoană care uh, vine de undeva departe din Europa cu întreaga familie aici la Bruxelles ca să lucreze în secretariat și să ia această decizie practic de a-și face această carieră, de a părăsi țara cu familia și așa mai departe și să, să se mute într-o altă țară. Deci, probabil, uh, salariile pentru agenții contractuali nu vor fi suficienți pentru a garanta echilibrul geografic. Asta va fi una dintre consecințe, însă, în același timp, atunci când suntem când ni se cer analize foarte detaliate în legătură cu uh, cerințele uh, slujbei, cu performanța pe care trebuie să o ai, s-a ajuns la concluzia că aceste slujbe pot fi făcute de agenți contractuali și să le facem mai atractive prin uh, propunerea acestor contracte pe durată nedeterminată, care știu că au fost cerute foarte mult de unii dintre agenții contractuali și dintre secretarii care lucrează, de fapt, în aceste condiții deja astăzi. Sunt de acord cu domnul Țuifca că trebuie să reformăm și nu să distrugem și mă bazez foarte mult pe susținerea dumneavoastră din acest punct de vedere pentru că dacă ne uităm cu atenție la țările noastre și la recomandările specifice de la țară la țară ca rezultat al noii guvernanțe economice, vom găsi o propoziție care s-a aplicat de noi state membre, eroziunea capacității administrative. Deci avem probleme după aia cu fondurile cu absorpția fondurilor europene, cu managementul proiectelor, pentru că nu poți numai să tai, să tai și iar să tai la personal, că mai ai nevoie și de o administrație bună ca să-ți funcționeze bine statul. Prin urmare, trebuie să schimbăm filozofia uh, de administrare a fondurilor europene în viitor cu o implicare mai mare a Comisiei, pentru că pur și simplu vedem că partea problemei în multe state membre este că nu au capacitatea administrativă ca să administreze fondurile europene, ceea ce, până la urmă, uh, duce la o scădere a competitivității întregii Uniunii Europene. Deci trebuie să calculăm uh, cât uh, costă și ce primim de banii pe care îi plătim. Pentru a, și trebuie să păstrăm în alta calitate a personalului. De asemenea, sunt de acord cu unii dintre dumneavoastră care ați spus că salariile sunt foarte importante Uh, rata uh, medie de lucru la comisie, uh, vârsta, mă scuzați, medie la comisie este 34-35 de ani. Dacă vă uitați la reformele din 2004, cred că slujbele sunt foarte atractive pentru cei care tocmai au ieșit din facultate. Dacă ai deja 34-35 de ani, deja ai o experiență, poate ai și o familie, nu mai e așa de atractiv. Și vedem, tendința este foarte clară și dacă ar exista vreo oportunitate, aș fi bucuros să vă dau uh, cifre mai precise în legătură cu echilibrul geografic și tendințele din ultimii ani pentru a vedea uh, mai clar imaginea. Răspuns concret la întrebarea domnului Hidalgo. Sigur că totul va depinde de ce facem la codecizie. Cum, în momentul în care procesul legislativ va fi încheiat, preferința mea personală ar fi să se încheie procesul legislativ în vara lui 2012 ca să putem pregăti toate sistemele pentru a aplica uh, noile reglementări modernizate de la 1 ianuarie 2013. Cu siguranță aveți nevoie de ele pentru salarii, pentru că altfel va trebui să se facă tot felul de improvizații și dacă vorbim de 55.000 de salarii care trebuie plătite, nu va fi ușor. Deci sper că și în Consiliu vom găsi înțelegere că e un lucru important de făcut și da, va, vor exista măsuri de tranziție, în special pentru aplicarea vârstei mai uh, vârstei crescute de pensionare, deci nu vor exista surprize, vor exista perioade de tranziție care, în siguranță, vor introduce gradual uh, aceste măsuri pentru cei care vor trebui să se pensioneze mai târziu. În ce privește uh, echilibrul de gen, vă mulțumesc, doamnă Lichtenberger, că ați ridicat această problemă. Sigur, noi ne ocupăm de această chestiune și în alte documente și avem scopuri ambițioase de realizat înainte de 2014 și înainte să plec uh, din această funcție, mă veți putea întreba dacă am avut succes sau nu, am vrea să avem cel puțin 25% din femei în posturile de management uh, uh, înalt, posturile cele mai înalte. Știți că acum avem mai multe femei care lucrează la comisie decât bărbați, însă distribuția, mai ales în gradele AD, nu este corectă și trebuie să creștem proporția la, de femei la AD și după aceea avem de asemenea și scopuri foarte ambițioase și cred că vom, le vom realiza, dar din nou voi fi gata să vă ofer uh, cifrele cele mai recente și mai precise și să vă spun care e planul până în 2013. Sper că nu mi-am făcut niciun fel de inamici uh, printre diplomații de la Bruxelles, dar am verificat uh, cum se compară salariile noastre cu ale lor și aș zice că salariile lor sunt foarte, foarte, foarte competitive. Și nu vorbesc despre comisie. Deci în orice comparație am face, ar fi foarte clar, cred că, și cred că noi căutăm același tip și aceeași calitate de personal pe care o caută și ei. Prin urmare, cred că și noi ar trebui, cred că ar trebui să nu uităm nici acest lucru, diferența aceasta de salarizare. În ce privește întrebarea doamnei Fonten, echilibrul geografic și în ce privește pozițiile de top, uh, din nou aș fi dornic să vă ofer cifre concrete, dar dacă e vorba de extinderea recentă, cred că informațiile care v-au fost oferite nu sunt 100% corecte, pentru că am avut probleme mari în a îndeplini această, uh, aceste ținte, aceste cifre pentru noile state membre. Și a spune că dacă ar fi să luăm în considerare rata pe care o are o țară, aceasta trebuie să se reflecte în numărul de oficiali din comisie și aceste ținte reprezintă ceva cam undeva pe la două treimi din oferită și fiecare țări. Și știți că anul trecut a trebuit să adopt uh, măsuri speciale și să organizez uh, recrutări speciale pentru UE6 și UE3, pentru că pur și simplu nu am putut să recrutăm oameni din aceste țări pentru pozițiile de director și în acest uh, caz concret pentru direct, uh, directorate generale. Și anul acesta vom încheia procesul de derogări speciale și căutăm un manager uh, senior din Bulgaria și altul din România. Deci în majoritatea noilor state membre e câte o persoană. Cred că numai Ungaria și Polonia au câte doi deci nu e așa înghesuială pe aceste poziții de management, poziții înalte, poziții de top. Și cred că dacă ne uităm la senior management, uh, cred că problema nu este așa de mare în ce privește uh, salariile înalte, ci problema începe jos, la prima treaptă a scării. Cum să-i atragi pe oameni care Eh, sunt deja la vârsta de 30 de ani să lucreze în, eh, într-un, grad, în, într-un din primele grade din comisie. Deci aici văd o disparitate care în 15-20 de ani ne va crea probleme atunci când aceste noi nivele de recruitment vor ajunge la poziții de management. Atunci am putea să avem o problemă și atunci trebuie să luăm foarte în serios echilibrul eh, geografic, imperativul de echilibru geografic la toate nivelurile și tot timpul. Ultimul, ultima întrebare în ce privește pensiile și a, indemnizația de expatriere. Indemnizația expatriere nu ne-am, de expatriere nu ne-am atins de ea pentru că suntem absolut convinși că dacă ne atingem de ea am dezechilibra competitivitatea pe piața muncii. Pentru că profesia mea inițială este diplomatică, am fost un funcționar public și știu că orice ai face, dacă te muți la Bruxelles, de exemplu, tot ai două case și asta e. Trebuie să ai o legătură cu țara ta de origine, deci ai două gospodării, trebuie să ai grijă de părinții tăi, de familie, trebuie să călătorești acasă. Deci nu poți să vii aici și să uiți de tot ce se întâmplă în țara ta și din acest motiv există uh, alocația de expatriere și Uh, pe măsură ce îmbătrânesc părinții, cu atât ai nevoie mai mult de ea. Deci am decis, prin urmare, să o păstrăm în pachetul propus și în ce privește pensiile, veți vedea, există, au existat deja multe schimbări care s-au făcut în 2004, uh, când uh, a fost crescută contribuția, am crescut vârsta de pensionare deja o dată și acum cerem, sugerăm o nouă creștere, am redus uh, posibilitatea uh, de a avea pensionare timpurie fără contribuții și de asemenea am crescut vârsta pentru pensionare uh, timpurie. Iar în ce privește pensiile, am făcut foarte multe deja, am reformat sistemul în mod semnificativ și cred de asemenea că plățile, contribuțiile ale uh, funcționarilor publici sunt printre cele mai înalte, 11,6% în acest moment. Deci dacă uh, în unele state membre, dacă ești funcționar public, nu plătești nimic la pensie, contribuție de pensie, cred că asta este semnificativ și taxa specială, așa cum se numește acum, nu este plătită de pensionari și nu am inclus o nouă propunere. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Am depășit mult timpul nostru, de aceea doresc să închei. Mulțumesc tuturor pentru participare, doresc tuturor o vacanță plăcută și le mulțumesc în mod special interpreților care au fost dispuși să lucreze 20 de minute în plus față de timpul alocat. Vă mulțumesc și doresc tuturor vacanță plăcută.